Deci toată lumea și-a găsit locul. În următorul panel vom discuta despre drepturile omului pentru toți și vom avea în vedere o strategie pentru persoanele cu dizabilități 2020-2030. De asemenea, dorim să avem și un buget european pentru asta. Despre asta va fi vorba în această după-amiază. Sunt mulți vorbitori și împreună cu copreședintele meu, Gunta Anca, de la EDF Executive Committee, doresc să continui această reuniune. Mai întâi vreau să vă vorbesc despre ce se întâmplă, ce s-a întâmplat de fapt săptămâna trecută în această sală plenară la Uh, Parlamentul European. A fost aprobată o strategie europeană cu referire la persoanele cu dizabilități, un document foarte important pentru dumneavoastră, pentru că acolo sunt cuprinse în total 8 teme mari. Au fost cele 8 priorități de ale noastre cu privire la accesibilitate, uh, incluziune, egalitate, muncă, educație, pregătire profesională, protecție socială, sănătate și uh, chestiuni uh, externe. E vorba de contactul cu terțele state. Iată care au fost cele opt priorități uh, din strategie. A fost un raport extrem de amplu și uh, l-am ales uh, conștient. Am vrut să îl redactăm împreună cu Forumul European pentru Persoanele cu Dizabilități, cu Uniunea uh, pentru Persoanele Văzătoare, cu Uniunea pentru uh, Persoane cu Autism, cu Mental Health Europe și cu Uniunea pentru Persoanele cu Deficiențe de Auz. Deci au fost implicate numeroase organizații în acest demers și, evident, uh, am discutat și cu membrii din autoritățile naționale. Am redactat raportul împreună cu dumneavoastră și mulțumită aportului dumneavoastră avem un text exhaustiv. Vreau să mulțumesc pe această cale tuturor și să mulțumesc grupurilor politice din Parlament pentru că au format o majoritate. Este un document important. Nu vrem să-l ascundem într-un sertar. Vrem ca prin acestea să transmitem un mesaj Comisiei Europene și statelor membre. Dorim uh, să lucrăm în baza acestei strategii pentru a avea șanse și drepturi egale pentru persoanele cu dizabilități. Observăm că în Europa sunt persoane care se confruntă cu obstacole în momentul în care suferă din cauza unei dizabilități și acest raport are nevoie de dumneavoastră pentru astfel să facem propuneri recomandări în așa fel încât ele să fie transpuse în viața dumneavoastră de zi cu zi. Deci avem nevoie de dumneavoastră, avem nevoie de vocea dumneavoastră. Trebuie să luăm legătura cu autoritățile locale, să arătăm ce raport a fost adoptat în Parlamentul European pentru persoanele cu dizabilități. Sunt cuprinse acolo uh, câteva propuneri foarte interesante. E acum rândul dumneavoastră să faceți lobby. Pentru că e păcat să rămână un text, uh, un simplu înscris. Doamnă comisar, doamnă Tyson, sper ca dumneavoastră, împreună cu noi, să vreți să faceți diferența. Am vorbit destul de mult și pe această cale vreau să dau direct cuvântul doamnei Anca. Vă mulțumesc! Vă bine, am som Vă bine, bindar ge Vă bine, bindar Bună ziua, dragi colegi, dragi prieteni, toți cei care sunteți astăzi aici, în această încăpere, împreună vrem să vorbim despre subiecte deosebit de importante pentru noi toți. Mi-a plăcut ce am auzit când domnul Tajani a spus așa. Aici vorbim despre valori europene despre libertate și totodată vorbim despre măsuri concrete, în așa fel încât aceste valori foarte importante pentru noi să fie transpuse în realitate. E vorba nu de o realitate pentru unii, ci o realitate pentru toți din Uniunea Europeană. Astfel, astăzi, cu acest prilej, și în baza strategiei pentru persoanele cu dizabilități, vrem ca toate părțile interesate să facă front comun. Sunt aici reprezentanți din viața politică, de la sindicate. Suntem reprezentați și noi, cei cu dizabilități. Eu cred că este un pas în direcția potrivită. Să trecem de la vorbe frumoase la acțiuni concrete sunt acțiuni concrete care să fie resimțite nu doar la nivelul Uniunii Europene undeva la Bruxelles, ci acțiuni concrete pe care să le resimțim în statele noastre. Aici, în Belgia, ca stat membru al Uniunii Europene, dar și la noi, în Letonia, de unde sunt eu. Pentru asta e nevoie de un dialog structurat. Fiecare organizație trebuie să poată participa, că e vorba de organizație europeană, regională sau națională. Toată lumea trebuie să poată să-și aducă contribuția, în așa fel încât să schimbăm politicile și să ținem cont de interesele persoanelor cu dizabilități. Un asemenea dialog este singurul care ne poate ajuta să implementăm Convenția cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități. Nu e vorba doar de ratificarea acestui document, nu e vorba de semnarea documentului și plasarea lui pe un raft, e vorba de a insufla acest document, această convenție cu viață. Să facem asta în mod concret, indiferent de unde ne aflăm. Nu avem uh, timp pentru uh, introduceri uh, îndelungate, trecem direct la discuția concretă. Dank u wel. Vă mulțumesc, doamnă Anca. Aș dori să dau acum cuvântul doamnei comisar Marian Tyson. Vă rog. Dank u wel. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimați uh, președinți, uh, doamnelor și domnilor, uh, dragi colegi, mă bucură foarte mult să mă aflu aici la cea de-a patra ediție a reuniunii cu persoanele cu dizabilități. Este un eveniment important, este un an festiv pentru Uniunea Europeană și pentru mișcarea pentru persoanele cu dizabilități. Totul a început în urmă cu exact un an, când am avut cea de-a 10 aniversare a adoptării Convenției ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități. A fost un moment de mândrie și de mare realizare, fiindcă pentru prima dată a fost uh, adoptat un tratat cu privire la drepturile omului de către Uniunea Europeană. Ne uităm în urmă anul acesta. E vorba că, de faptul că avem 60 de ani de integrare europeană. E vorba de prevederile Uh, cu privire la antidiscriminare înscrise în urmă cu 20 de ani în tratatele europene, în 1997. În același an a fost creat forumul pentru persoanele cu dizabilități și pe această cale doresc să felicit EDF, fiindcă mulțumită dumneavoastră, vocea persoanelor cu dizabilități, femei și bărbați, se aude clar și răspicat la nivel european. Joia trecută am intervenit în cadrul sesiunii plenare la care a făcut trimitere Helga. Discutam despre progres cu privire la strategia pentru persoanele cu dizabilități 2010-2020. Spuneam atunci că până în anul 2020, un european din cinci va uh, avea o formă sau alta de dizabilitate. Provocările nu se împuținează și trebuie să începem să ne gândim la cum Europa va continua Convenția pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități după 2020. Eu cred că această conferință deja ne oferă o excelentă oportunitate să purtăm această discuție. Creșterea inclusivă și uh, echitatea sunt elemente nucleu aici pentru Comisia Europeană. Nu vrem să lăsăm pe nimeni în urmă. Iar în ceea ce privește persoanele cu dizabilități, avem cel puțin trei angajamente care sunt forța motrice a acțiunilor noastre. Mai întâi, împreună cu statele membre, avem o obligație juridică de a construi o Europa care să uh, respecte Convenția pentru persoanele cu dizabilități. Toate cele trei instituții au Uh, instaurat un pilon al drepturilor sociale împreună cu Comisia Regii și Comisia pentru Afaceri Sociale, precum și cu partenerii sociali. Acest pilon este un angajament puternic comun pentru respectarea drepturilor tuturor, pentru oportunități și șanse egale, aici incluzând, evident, persoanele cu dizabilități. În al treilea rând, am aderat la obiectivele ONU pentru dezvoltare durabilă. E vorba de dezvoltare durabilă pentru toți, menționând direct persoanele cu dizabilități. Strategia europeană pentru persoanele cu dizabilități ne ghidează în ceea ce privește implementarea Convenției ONU. În februarie trecut, Comisia a publicat un raport în detaliu cu privire la progresul nostru de până acum. Arată că persoanele cu dizabilități se confruntă cu un risc mai mare de excludere socială comparativ cu populația generală. Rata ocupării este de 71% în plan european, uh, deci se muncește mult, dar pentru persoanele cu dizabilități este pe undeva la 48%. Doar 27% au uh, uh, terminat educația secundară și terțiară, și uh, mulți uh, suferă din cauza riscului sărăciei. Nu putem să acceptăm uh, această situație. Uniunea Europeană are nevoie și de talentul dumneavoastră. Acțiunea Europeană a făcut diferența în bine. Uniunea Europeană, Europa, devine mai accesibilă. Avem directiva cu privire la accesibilitatea online, Asta înseamnă accesul uh, pentru servicii pe internet și uh, aplicații. Am aderat la tratatul de la Marrakesh. Prin urmare, vor exista cărți și publicații accesibile dumneavoastră. Am consolidat prevederile de accesibilitate la nivel de transport, uh, telecomunicații și achiziții publice și am încredere că la anul, în sfârșit, propunerea mea va fi adoptată și vom avea un uh, o convenție pentru accesibilitate în plan european. Voi uh, milita puternic pe lângă Consiliul de Ministri pentru a avea asta. Și Europa face diferența și în ceea ce privește libera circulație. O mai bună mobilitate a pacienților prin directiva pentru serviciile de sănătate transfrontaliere, lansarea cardului Um, pentru persoanele cu dizabilități printr-un proiect pilot care va fi evaluat la anul, mai multă certitudine juridică în ceea ce privește regulile de coordonare pentru beneficiile de îngrijire pe termen lung și um, Erasmus Plus, programul Erasmus Plus. Iată, doamnelor și domnilor, doar câteva exemple care arată care este valoarea adăugată a acțiunii europene. Dar mai sunt multe de făcut. Ne dăm seama de acest lucru. Trebuie să ne gândim la obiectivele viitoare ale strategiei europene pentru persoanele cu dizabilități. Vom ține cont de observațiile Comitetului ONU, vom ține cont și de rezoluția recentă a Parlamentului European, a fost adoptată săptămâna trecută, după cum uh, v-a spus Helga Stevens, și, mai important, vom uh, ține cont și de vocea dumneavoastră ca să folosesc și eu sloganul EDF, nimic despre dumneavoastră fără dumneavoastră. Vocea dumneavoastră trebuie să fie ascultată în această dezbatere. Prin urmare, vom organiza o consultare publică pentru a primi feedback direct din partea dumneavoastră. Vreau să avem o primă discuție la următoarea Convenție pentru Creștere Inclusivă uh, prevăzută uh, pentru primăvara lui 2018. Doamnelor și domnilor, toată această muncă pregătitoare este foarte importantă, fiindcă punem bazele următoarei comisii. Vrem să avem o nouă strategie, dar pentru asta e nevoie de o valoare solidă a ceea ce a făcut Europa până acum și să înțelegem foarte clar ce mai e de făcut. Un alt aspect foarte important se referă la bugetul nostru. 268.000 de participanți, uh, de persoane cu dizabilități, deja au uh, beneficiat de pe urma fondurilor structurale. Fondurile acestea contribuie la crearea unor servicii esențiale pentru un trai independent. În acest context, salutăm concluziile Consiliului în ceea ce privește traiul independent. Consiliul EPSCO va adopta aceste concluzii mâine. Discuțiile despre bani sunt mereu complicate. Astăzi ele sunt îngreunate de posibilul impact al Brexitului asupra bugetului european. Ne uităm la fondurile noastre post-2020 și, în ceea ce mă privește, nu avem nicio centimă mai puțin uh, în domeniul social. Fiecare euro cheltuit are în vedere îmbunătățirea vieții cetățenilor. Vreau un buget care să investească în oameni și care să susțină pilonul drepturilor sociale și care să respecte criteriile din Convenția ONU. Eu sper să pot miza pe sprijinul Parlamentului. În concluzie, doamnelor și domnilor, mai spun atât. Doar împreună vom reuși să înlăturăm obstacolele din Uniunea Europeană. Astăzi suntem aici ca să aplecăm urechea la dumneavoastră și mă bucură faptul că reprezentanții Parlamentului European, reprezentanții societății civile și reprezentanții partenerilor sociali sunt aici ca să vă asculte. Aștept cu mare interes acest schimb de opinii. Vă mulțumesc! Ja, un uh, nākamais runātājs Mulțumim! Urmează acum vicepreședintele grupului Parlamentului European pentru uh, Dizabilități, doamna Marianne Harkin. Good afternoon. Mulțumesc și bună ziua, doamnelor și domnilor. În primul rând, aș dori să salut toți participanții la acest uh, forum. Bun venit la Parlamentul European și vă mulțumesc că ați venit aici astăzi pentru că ne dă ocazia să vorbim cu dumneavoastră, dar și mai important să ascultăm ceea ce dumneavoastră puteți să ne spuneți. Un lucru e clar, este că cei fără o disabilitate sau fără o persoană din familie care are o dizabilitate, nu putem să știm ce înseamnă să ai această dizabilitate. Noi nu știm cum este viața cotidiană cu dizabilități. Eu am învățat această lecție de curând. Mi-e rușine să spun că, în ciuda faptului că sunt vicepreședinte al Intergrupului pentru Dizabilități, eu nu aveam decât un singur uh, angajat care este utilizator de scaun uh, cu rotile de un an. Și prin acest colaborator al nostru, am avut uh, în fine o idee mai precisă a cât de neaccesibil este acest oraș. Deși părea accesibil, uh, noi, uh, în primul rând, și în Parlament a trebuit să facem modificări și am făcut modificările care trebuiau pentru ca să poată să fie accesibil ajutarea acestei persoane, acestei doamne, pentru ca să poată să participe la viața Parlamentului, ne-a ajutat ca să înțelegem în ce măsură e nevoie să schimbăm lucrurile. A fost o lecție extrem de valoroasă, pentru că deși noi lucrăm din greu și mă bucur foarte mult să fiu la același panel cu doamna comisar care a făcut excelente propuneri și cu Helga Stevens, care este cea care e autoarea strategiei pentru dizabilități, uh, strategiei recente, trebuie să spunem că totuși noi rămânem cu toții la distanță de problemă și când uh, începi să te lovești concret de această experiență, înțelegi mai bine ce înseamnă. Nu vreau să vă uh, ocup prea mult timp pentru ca să vorbesc despre legislație, pentru că ați auzit cu siguranță câte ceva despre ea. Însă nu vreau în niciun caz să minimizez importanța faptului ca dizabilitatea să fie un subiect care să fie orizontal în toate legislațiile noastre, pentru că altfel adoptarea Convenției ONU CRPD nu are niciun sens concret. Știu că și mulți alții au mai vorbit despre Convenția pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, dar vreau să punctez două lucruri. În calitate de vicepreședinte a Intergrupului pentru Dizabilități, vreau să vă transmit două idei la care lucrăm în momentul de față. În acest context, vreau să mulțumesc foarte sincer Forumului European pentru Dizabilități EDF, și care ne-a oferit asistență și susținere în grupul, intergrupul nostru parlamentar, pentru că ei ne oferă cadrul în care noi funcționăm. Aș vrea să spun încă o dată că mi se pare extrem de valoros uh, ajutorul din partea lor. Dar în intergrupul nostru, pe agenda, se află, în primul rând, implementarea Convenției CRPD. Știu că avem colegi de peste tot în Europa, dar vreau să menționez Irlanda totuși, pentru că eu cred că suntem ultima țară din Europa care nu a ratificat încă uh, Convenția ONU CRPD. Aș vrea de aceea să lansez un apel în fața Parlamentului European din partea mea cel puțin, să ceară Irlandei să ratifice neîntârziat Convenția pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Dar bineînțeles că știm cu toții că nu e vorba numai de ratificare, e vorba și de implementarea ei. Și de curând, în ultimii doi ani am avut uh, observații mm, care finale despre felul în care uh, avansăm în instituțiile europene și pornind de la aceasta, Parlamentul European a lucrat îndeaproape cu cei implicați pentru ca să se asigure că nu rămâne doar pe hârtie ceea ce se legiferează. Este un moment istoric, dar este pentru prima dată când o instituție pentru drepturile omului a dat recomandări Parlamentului European și este acum sarcina noastră, după cum spuneam, să ne asigurăm că această implementare continuă. De asemenea, e vorba de lucruri detaliate. Să ne gândim cum arată bugetul, să ne uităm la calendar, să ne uităm la monitorizarea procesului, nu este ceva de care trebuie să fugim sau să uităm, ci trebuie să continuăm să luptăm în aceeași direcție. Unul din obiectivele pe care le-am avut în intergrup a fost să ne asigurăm că avem o liberă mișcare toți, că putem să ne uh, deplasăm dintr-un loc în altul toți. Pentru noi poate să fie un lucru de la sine înțeles, dar de fapt nu este atât de ușor. Un lucru pe care putem să-l facem în Parlament este să ne asigurăm, de exemplu, că unele din programele noastre, cum ar fi Erasmus, de exemplu, pentru că în momentul de față discutăm, de exemplu, și despre Corpul European de Solidaritate, care se bazează pe voluntariat, deci ca aceste programe să fie accesibile pentru toată lumea la nivel transfrontalier. Două puncte de pe agenda se referă la cadrul financiar multianual, adică bugetul. În uh, perioada trecută nu ne-am asigurat destul că toate programele, toate politicile sunt verificate și din punct de vedere al uh, utilității pentru persoanele cu dizabilități și eu zic că putem să obținem așa ceva în bugetul următor. Și un punct final pe care vreau să-l mai menționez este că am încercat ca unele din reuniunile noastre ale Parlamentului European să devină accesibile. Și vreau să-i mulțumesc lui Helga Stevens pentru că ea a dat un exemplu excelent și ne-a învățat foarte multe despre cum putem să schimbăm lucrurile. Și ultimul meu comentariu în această după amiază. Vreau să vă spun că la ora 12 astăzi m-am întâlnit cu vicepreședintele pentru IT al Parlamentului care uh, pentru vizionarea unui film care a fost uh, elaborat de către colaboratorii de la IT din Parlament și ei ne-au arătat care sunt eforturile pe care îl fac funcționarii din acest Parlament pentru ca să asigure accesibilitatea digitală pentru toți colegii. Să știți că cuvântul colegi e foarte important. Câteodată considerăm că persoanele cu dizabilități sunt undeva departe, dar de fapt nu e așa, sunt colegii noștri. Uităm de multe ori că oricine poate să dobândească o dizabilitate în orice moment în viață. Și deci colaboratorii din domeniul IT din Parlament au lucrat la găsirea unui sistem tehnologic, la măsuri concrete pentru a-i susține pe colegii care au dizabilități și ei sunt un bun exemplu pentru toți. Trebuie să vedem efortul acesta făcut de ei, toți colegii trebuie să vadă că nu este suficient să facem uh, legislație, ci trebuie să și dăm un exemplu. Și filmul se, final, se termină cu o întrebare la care toți trebuie să răspundem. Ce faci tu? Fiecare dintre noi ce face pentru a ajuta? Harkin. Mulțumesc mult, doamnă Harkin. Doresc să menționez ceva cu privire la program. Ehm, vreau să vă întreb, așa între paranteze, dacă sunteți mulțumiți de subtitrare. Dacă, de exemplu, nu puteți urmări subtitrarea din cauza că sunteți prea departe, vom face tot posibilul ca să veniți mai aproape de ecran. Deci vă rog frumos să semnalați asta ușierilor. Și acum doresc să dau cuvântul domnului Varda Castanis, fiindcă are un mesaj de transmis și este mult mai în măsură să, vă, să vi se adreseze. Thank you. Vă mulțumesc. La sfârșitul lui octombrie 2015, comisara care este așezată lângă mine a venit la Comitetul Executiv uh, la reuniunea pe care am avut-o la Bruxelles, care a durat mai mult de o oră și când am întrebat-o pe dumnea ei când va fi gata propunerea Comisiei pentru Actul European de uh, Accesibilitate, Dumnea ei mi-a spus că pe 3 decembrie anul acesta vom găsi propunerea publicată. Și așa a și fost. Pe 2 decembrie 2015, Comisia a dat acest rezultat. Iar eu am spus că în prezența uh, mea îndelungată în uh, domeniul la, uh, în politică în general, nu am văzut mulți comisari care să răspundă atât de prompt la o cerință. Anul acesta, în septembrie, la Parlamentul de la Strasbourg, la reuniunea plenară de la Strasbourg, s-a adoptat în Parlamentul European poziția pentru Actul European de Accesibilitate. Iar mâine, după cum ne-a spus deja doamna comisar, Consiliul sperăm că va adopta și el abordarea sa. V-am prezentat rezoluția care va trebui să fie adoptată astăzi pentru ca după aceea Consiliul să poată să continue fără nicio piedică mâine ca să-și adopte ca să-și uh, adopte la rândul său abordarea pentru actul uh, european de accesibilitate. Dar înainte să vă rog să-l adoptăm, aș vrea să spun două lucruri. Doamnă comisar, suntem de acord cu dumneavoastră că avem nevoie de o strategie solidă europeană pentru dizabilități, o strategie solidă pentru 2020-2030, pentru implementarea CRPD. Și vom face tot posibilul pentru ca să vă susținem. La, înainte de sfârșitul mandatului, vrem ca comisia următoare să poată să plece cu o propunere. Să aibă această propunere din partea dumneavoastră, pentru că dacă așteptăm o nouă propunere, pierdem mai mulți ani. În al doilea rând, am vrea să celebrăm cea de-a 10-a aniversare a încheierii CRPD-ului, semnării CRPD-ului de către Uniunea Europeană în, uh, și uh, cel de-al doilea an al persoanelor cu dizabilități în 2021 și vă rog să țineți cont de această sugestie. De ce este important să marcăm această aniversare, pentru că la începutul deceniului e important să mobilizăm societățile și factorii de decizie, chiar de la începutul noii strategii, chiar de la începutul noii ere pe care vrem să o marcăm. Pentru ca să dăm un impuls pozitiv către o Europa accesibilă, nu numai din punct de vedere al infrastructurii, nu numai din punct de vedere al internetului, ci accesibilă și ca drepturi. Pentru ca cetățenii să poată exercita aceste drepturi. Iar acum, dragi colegi, vreau să vă întreb dacă sunteți de acord ca mâine să cerem Consiliului să nu mai întârzie lucrurile. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, Helga. Thank you. Mulțumim foarte mult, domnule Farda Castanis. Mesajul dumneavoastră a fost foarte clar. Vreau să continui cu programul nostru, fiindcă timpul este limitat. Rog toți vorbitorii să respecte timpul alocat, altminteri, persoanele din sală nu vor avea ocazia să ia cuvântul. Urmează doamna Emily O'Reilly, care este ombudsmanul european, mediatorul. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați membrii ai Forumului European pentru Dizabilitate, doamnelor și domnilor, în primul rând vreau să le mulțumesc organizatorilor pentru invitație. Ca membru al cadrului de monitorizare UECRDP în 2012 a avut loc uh, evenimentul anterior după ratificarea CRPD de către Uniunea Europeană. Atunci a început o inițiativă promițătoare de a aduce la viață Convenția pentru Drepturile Omului. Iar acest proces este foarte important pentru mine ca cetățean irlandez, fiindcă Irlanda este ultimul stat membru care mai are de ratificat Convenția CRPD. Convenția CRPD oferă orientări pentru viitor. Implicarea în acest domeniu înseamnă că acele cuvinte din document trebuie să devină inițiative măsurabile, practice. Iar astfel, persoanele cu dizabilități vor putea participa în mod egal iar fiecare aspect al vieții lor este respectat și realizat întru totul. Ombudsmanul european, mediatorul european, este o instituție care funcționează pe bază de plângeri, iar plângerile cu privire la dizabilități se referă la clădirile europene, de pildă, la interpretarea în uh, limbajul uh, uh, mimic și, mimico-gestual și recrutarea iar uh, observațiile CRPD mi-au insuflat activitatea în acest domeniu. Să vă dau niște exemple. În 2016, după observațiile comisiei, um, am lansat o anchetă pentru a descoperi dacă tratamentul de care beneficiază persoanele cu dizabilități uh, în cadrul uh, asigurării medicale uh, GSIS și dacă se poate dar, uh, bineînțeles, se, poate, uh, se pot rambursa cheltuielile medicale în cazul unei boli grave. Pentru ca o boală să fie gravă, trebuie să întâlnească patru criterii, printre care și scurtarea vieții. I-am spus președintelui Juncker că această uh, că abordarea socială, modelul social al CRPD, nu corespunde cu aceste uh, patru criterii. Foarte multe dizabilități nu presupun o reducere a perioadei de viață, dar aduc cu sine costuri foarte ridicate și îngreunează participarea în societate. Am lansat consultări pentru membrii uh, instituțiilor europene cu dizabilități sau uh, cu membri ai familiei cu dizabilități, iar printre sugestiile făcute se includ următoarele. Identificarea de către Comisie a prevederilor relevante pentru uh, CRPD, care uh, ar trebui să fie revizuite, apoi o listă neexhaustivă a aparaturii uh, rambursabile precum și contacte regulate cu membrii asociațiilor persoanelor cu dizabilități pentru a vedea cum se aplică în viața de zi cu zi a asigurării medicale uh, GSIS. S-au manifestat îngrijorări și în ceea ce privește accesibilitatea site-ului Comisiei Europene, iar anul trecut am adoptat un regulament privind accesibilitatea site-urilor uh, instituțiilor europene. Chiar dacă și instituțiile, mă scuzați, trebuie să respecte aceste criterii. Acum câteva luni am lansat o, un studiu în ceea ce privește accesibilitatea site-ului Comisiei și a instrumentarului online. În octombrie, Comisia s-a angajat la mai multe acțiuni, inclusiv un, proiect, un pilot un proiect pilot în ceea ce privește portalul europa.eu, care trebuia să ofere formate ușor de citit și uh, cursurile de accesibilitate trebuiau să se facă obligatorii pentru personalul său. Aveți pe site-ul nostru, în 24 de limbi, o explicație a activității noastre, iar conformitatea site-ului a fost validată în conformitate cu orientările de accesibilitate a site-urilor internet. De curând uh, am uh, hotărât să existe și formare obligatorie pentru personalul meu. Iar finalul acestei uh, strategii înseamnă uh, un nou început, iar recomandările CRPD trebuie să fie avute în vedere și trebuie să se țină cont de ele. Calendarul și monitorizarea vor juca roluri foarte importante. Săptămâna aceasta am văzut o emisiune la televizor. Era vorba despre 10 persoane cu dizabilități care încercau să-și găsească un loc de muncă. M-a afectat povestea unei fete tinere afectate de paralizie cerebrală, care voia să fie ziaristă, să lucreze ca jurnalist. La un moment dat, a trebuit să facă naveta de acasă, cu transport în comun, uh, timp de trei ore pentru a pentru un loc de muncă temporar, doar pentru a căpăta experiență. Nu le-a spus colegilor cât de greu este, fiindcă nu voia să fie tratată altfel. Dacă vrem să devină realitate această convenție, tinere ca această tânără și nu numai, trebuie să nu mai aibă această temere. Suntem într-un moment de răscruce, fiindcă acum știm ce trebuie să facem. Și este o șansă ce nu trebuie pierdută. Avem prilejul de a arăta că Uniunea Europeană poate să se ridice la așteptările cetățenilor săi și poate să fie un exemplu demn de urmat în ceea ce privește protecția drepturilor omului. Vă mulțumesc pentru atenție. Paldies, eh, paldies, Aurelijas kundze. Mulțumesc, doamnă O'Reilly. Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut dumneavoastră ca mediator european. Vă mulțumesc mai ales pentru înțelegerea de care dați dovadă în ceea ce privește diferența între abordarea medicală și abordarea privind drepturile omului. Persoanele cu dizabilități nu sunt doar bolnavi, pacienți, cu cât înțeleg mai bine oamenii acest lucru, cu atât ni se va face viața mai ușoară. Și acum dau cuvântul persoanei de lângă mine, secretar general al Confederației uh, de Sindicate European, Europene, Luca Vicentini. Mulțumesc uh, foarte mult și mulțumesc pentru că m-ați invitat să reprezint Confederația Sindicală Europeană m-a impresionat uh, când am fost foarte impresionat de ce am văzut uh, când am intrat în această sală. Niciodată nu am văzut această sală atât de plină, cum ați umplut-o dumneavoastră astăzi. Felicitări pentru puterea dumneavoastră de a mobiliza atâția oameni care participă astăzi la aceste discuții extrem de importante. În al doilea rând, Vreau să vă spun un lucru personal. Vreau să salut delegația italiană a persoanelor cu dizabilități. Eh, oggi. care sunt aici eh, astăzi împreună cu noi. E vorba de prieteni cu care am avut ocazia deja să mai colaborez în experiența mea de primar în țara mea. Aș dori să le adresez un călduros salut. English. Și acum revenim la limba engleză. Ce înseamnă ETUC, Confederația Sindicală Europeană? Avem 90 de confederații sindicale din țările europene și 45 de milioane de angajați sunt reprezentați de noi. Dintre acești, printre acești lucrători avem, bineînțeles, foarte multe persoane cu dizabilități. Noi suntem parteneri, aliați și trebuie să ne asigurăm că strategiile noastre sunt coordonate pentru a ajunge la rezultate mai bune pentru oamenii pe care îi reprezentăm și noi și dumneavoastră. Vreau să vă atrag atenția asupra punctului de vedere al sindicatelor în ceea ce privește incluziunea și egalitatea de drepturi pentru persoanele cu dizabilități. Rolul sindicatelor este foarte important pentru că Astfel, uh, trebuie să ne asigurăm că se respectă drepturile pe piața muncii, dar și pentru cei care vor să intre pe piața muncii, dar nu reușesc din motive diferite și poate din motive de discriminare. Avem niște referențe principiare pe care le cunoașteți mai bine decât mine, Convenția ONU, despre care s-a vorbit deja, achiul social european, cadrul, acest cadru european, Carta Europeană a Drepturilor Omului, uh, Cartea Europeană a Drepturilor Sociale Europene și agenda ONU pentru 2030 și, go- și um, țelurile de dezvoltare și, nu în ultimul rând, pilonul european al drepturilor sociale care a fost uh, adoptat acum câteva săptămâni. Vreau să vorbesc despre acesta din urmă. Sindicatele sunt de părere că aceasta este o mare realizare, fiindcă este adusă Europa socială din nou în discuție ceea ce uh, nu se întâmplase până acum. Ne-am pierdut punctele de referință în timpul perioadei de austeritate din cauza problemelor economice, din cauza modelului social european și am uh, destrămat-o pur și simplu, iar acum a venit vremea să ne întoarcem la valorile sociale pe baza Uniunii Europene. Pilonul social, a drepturilor sociale pune accentul pe incluziunea persoanelor cu dizabilități, despre care se, pune, se spune că au dreptul de eh, sprijin financiar pentru a trăi în condiții de demnitate, pentru a putea participa la viața societății și au, au dreptul la un loc de muncă adaptat nevoilor lor. Ocupare, incluziune și demnitate. Acestea sunt nevoi și drepturi comune persoanelor cu dizabilități, dar nu numai, pentru toți cetățenii și lucrătorii europeni din Europa, din întreaga lume. Deci avem interese comune în ceea ce privește atingerea acestor obiective. Și pentru acest lucru trebuie să punem capăt austerității, în primul rând. Trebuie să punem capăt reducerilor care au afectat asigurările sociale, sistemele sociale și serviciile sociale. Avem nevoie de o nouă politică economică unde, care să se bazeze pe solidaritate și să evite convergența. Trebuie să ne asigurăm că toate principiile pilonului sunt integrate în fiecare politică europeană în parte, mai ales în semestrul european și în tratatele europene. Trebuie să ne asigurăm că la următorul buget european se vor aloca fonduri principiilor acestui pilon, inclusiv cele care vizează persoanele cu dizabilități. Și avem nevoie și o foaie de parcurs pentru aplicarea acestor principii și un plan de acțiune asupra căruia să cadă la un acord Consiliul European și a, care să fie aplicat de fiecare stat european. Dar ce înseamnă aplicarea acestui plan de acțiune? Înseamnă un cadru juridic, bineînțeles, a vorbit despre acest lucru, inițiative juridice, noi reguli, reguli mai bune, dar și politici concrete pe teren pentru a îmbunătăți viața oamenilor de zi cu zi. Haideți să vă dau câteva exemple, cel puțin din partea lucrătorilor. Principiul incluziunii persoanelor cu dizabilități trebuie să se aplice, dar nu numai. Toate principiile pilonului trebuie să aibă o dimensiune a dizabilității pentru a garanta o piață a muncii bazată pe incluziune unde nimeni nu este lăsat în urmă. Avem nevoie de un cadru general stabilit de directivele europene pentru tratament egal în ceea ce privește ocuparea. Acest lucru este extrem de important. Aplicarea în statele membre trebuie să fie monitorizată și eficientizată. Apoi e nevoie ca accesul la piața muncii să fie sprijinit de măsuri specifice de la faza de, rec- la faza de recrutare. Trebuie să se dea prioritate talentelor și competențelor persoanelor cu dizabilități. Reținerea uh, în câmpul muncii înseamnă adaptarea condițiilor de muncă și mediului de lucru. E nevoie de uh, tratament echitabil pentru persoanele cu dizabilități, mai ales în ceea ce este timpul de muncă, salariul, uh, concilierea vieții de familie cu viața de, cu serviciu. Trebuie să se preîntâmpine discriminarea. Orice fel de discriminare în câmpul muncii trebuie să fie împiedicată iar persoanele cu disabilități trebuie să aibă aceleași șanse de carieră ca ceilalți uh, lucrători și angajați. Toate aceste schimbări trebuie să fie aplicate de partenerii sociali, mai ales prin um, negocieri colective, dar nu trebuie să se pună o povară prea mare pe umerii angajatorilor, căci altfel mi se va da o scuză pentru a nu angaja persoane cu dizabilități sau pentru a, dis, pentru a-i supune discriminărilor. Precaritatea caracterizează prea adesea mm, munca persoanelor cu dizabilități. E nevoie de acces la o situație egalitară în câmpul muncii și trebuie să emancipăm tineretul cu dizabilități. Apoi, în ceea ce privește alocarea fondurilor pentru ocuparea forței de muncă în rândul persoanelor cu dizabilități, trebuie să aibă loc. E nevoie de formare pentru sporirea competențelor și pentru asigurarea corespunderii acestora cu necesitățile pieței muncii. E nevoie să existe Uh, formare pentru a permite persoanelor să intre pe piața muncii după o perioadă de pauză și marginalizarea trebuie să fie preîntâmpinată. Protecția socială trebuie să se bazeze pe incluziune, trebuie să fie adecvată și proporțională în funcție de nevoi tuturor, atât pe piața muncii, cât și celor care, pentru cei care nu au acces încă pe piața muncii. E nevoie, deci, de servicii publice de calitate care să fie accesibile tuturor și care să ofere sprijinul necesar persoanelor cu dizabilități și familiilor lor. Toate acestea sunt obiectivele noastre comune și vă asigur că sindicatele sunt de partea dumneavoastră și vor să se atingă aceste țeluri. Cum am spus mai devreme, noi, sindicatele, Uh, noi, cum am spus mai devreme, noi suntem aliații dumneavoastră și trebuie să fim parteneri pentru promovarea incluziunii și protecției. Avem nevoie de o Europa socială pe care să o construim împreună, o Europa care să, crotească așa cum, să ne ocrotească așa cum spune președintele Juncker și sunt convins că împreună putem să obținem acest lucru. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Vizantini, pentru această prezentare. Din păcate, nu putem să zăbovim asupra ei, fiindcă avem următorul vorbitor, și anume doamna Hainsworth. Vă rog. En gelieve de tijd respect. Și v-aș ruga să respectați timpul alocat. Afternoon. It's a great... Bună ziua! Este o onoare pentru mine să fiu aici la cel de-al patrulea forum uh, cu persoanele cu dizabilități. Sunt Jenna Hainsworth, reprezentanta platformei sociale uh, și care adună mai multe rețele europene din uh, societatea civilă a persoanelor cu dizabilități. Misiunea noastră comună fiind aceea de a promova demnitate și drepturile omului pentru toți. Vrem să promovăm incluziunea socială plus eradicarea sărăciei și să promovăm dreptul ca toți cei din societate să fie implicați în procesul decizional care le afectează viața. Mai mulți membri ai noștri lucrează în mod specific pe incluziunea persoanelor cu dizabilități. N-aș putea să nu menționez rolul Forumului European pentru Dizabilități aici doresc să vă felicit cu prilejul celei de-a 20 aniversări din anul acesta, mulțumindu-vă pentru toată munca pe care o întreprindeți pentru a oferi vizibilitate dizabilității. Și vreau să aduc recunoaștere și altor platforme care lucrează pe chestiunea uh, dizabilităților. Avem uh, Uniunea Service Providerilor pentru persoanele cu dizabilități, Inclusion Europe, Autism Europe, Platforma Europeană pentru Reabilitare, plus alte organizații uh, care se afiliază uh, asociațiilor uh, pentru persoane cu dizabilități. Platforma socială există și ea vrea să ofere consolidare în lupta pentru justi- justețe socială. Sunt grupuri care în continuare se confruntă cu discriminare în societatea noastră și vedem că aceste grupuri sunt puternic subreprezentate acolo unde se concentrează puterea și banii. Un loc este chiar aici, la Parlamentul European. Și mă alătur colegilor care au uh, spus uh, cât de importantă este prezența dumneavoastră aici, în această casă a puterii europene. Vrem o societate europeană în care toată lumea să fie pe picior de egalitate, toată lumea să fie recunoscută pentru contribuția unică și valoroasă în societate, indiferent de vârstă, rasă, etnicitate, dizabilitate, sexualitate, Uh, fond migratoriu, religie. Eu uh, vin din dreptul copiilor. 12 ani am fost secretar general la Eurochild, o rețea care promova bunăstarea copiilor și drepturile copiilor. Pentru mine, capacitarea copiilor de la o vârstă fragedă, pentru ca ei să aibă un simț clar al identității, uh, este un lucru primordial. Cred de asemenea că dacă din copilărie insuflăm încredere, pentru a avea încredere în noi ca indivizi și în contribuția noastră, indiferent de abilitate, vom reuși să avem adulți care să nu mai fie atât de temători de ceilalți și să fie mai deschiși uh, în fața diferenței. Sloganul nimic despre noi, fără noi, este unul foarte puternic și asta el implică ca oamenii aflați în poziții de putere, oriunde și oricine s-ar afla, în familie, la nivel de furnizări, servicii sau în politică, să ia legătura cu dumneavoastră. Și aici vreau să-i mulțumesc lui Marian Harkin pentru intervenție. E foarte bine să ne punem în locul persoanelor pe care vrem să le ajutăm. Cei aflați la putere trebuie să înțeleagă care sunt nevoile și părerile celor pe care îi sprijină. Până la urmă, rolul nostru este acela ca oamenii pe care îi ajutăm să ajungă într-un loc în care să dețină controlul asupra vieții lor. Până la urmă, este o partajare a puterii. În Europa, sunt cei care cred că puterea este un joc cu sumă zero și că dacă cedezi putere, de fapt o pierzi. Eu una văd lucrurile altfel. Puterea înseamnă dragoste. Și cu cât avem mai multă putere, cu atât ea crește cu cât, uh, și cu atât avem mai mult de dat. Mișcarea socială din Europa este, în opinia mea, într-un moment extrem de important. În urmă cu câteva săptămâni, platforma socială a fost invitată să reprezinte uh, rândurile civile la summitul social de la uh, Göteborg. Și vicepreședintele EDF a fost acolo și cu acel prilej am văzut cum președintele Comisiei Europene, al Parlamentului European și al Consiliului European au proclamat pilonul drepturilor sociale. E o provocare pentru noi acum, fiindcă totul trebuie transformat în politici și investiții publice, concrete. La fel și la nivel global există Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și avem pentru prima dată un set cu adevărat universal de obiective care să acopere și durabilitatea de mediu și progresul social și uh, democrația participativă și durabilă din punct de vedere social. Încet, încet, ajungem la sfârșitul strategiei Europa 2020. O mare oportunitate, de fapt, pentru Uniunea Europeană de a integra obiectivele de dezvoltare durabilă în propria viziune pentru viitor. Ar fi însă naiv să cred că totul e pe roze, fiindcă ani uh, în șir de austeritate au demontat rețelele sociale. Există în continuare uh, fragmentare socială crescândă, cu alienare, cu excluziune socială, cu temere față de migrație și cu polarizare politică. Dar, chit că e o perioadă de incertitudine, avem totuși un mediu propice schimbării. Trebuie să gândim și să funcționăm diferit, împreună. Și pentru asta avem instrumente mai multe ca oricând avem o legislație crescândă cu privire la drepturilor omului, cu care putem să tragem la răspundere, și asta ar trebui să și facem, guvernele. Sunt, uh, din punct de vedere tehnologic, noi posibilități de comunicare. Se pot forma astfel alianțe noi. Mesajul nostru poate fi transmis mult mai bine. Și poate că cel mai important aspect se referă la faptul că avem o comunitate crescândă de persoane care se autoreprezintă. Vocea acestora nu poate fi înăbușită. Cu aceste persoane suntem mult mai bine echipați să avem o societate inclusivă pentru toți. Mulțumim. Mulțumim foarte mult pentru acest discurs frumos. Astăzi, pe hol, am întâlnit cu un participant care mi-a spus așa. Haideți să privim înainte, să nu ne întoarcem la ce a fost în urmă cu 20-30 de ani, să ne mai gândim cum trăiam pe atunci. Și la asta m-am gândit când dumneavoastră i-ați menționat pe copii și cât de important este să îi formăm cum trebuie. Să învățăm că atunci când se întâlnesc cu o persoană cu dizabilități, nu trebuie să fie surprinși sau să se tot minuneze. Deci, poate că avem nevoie de mai puține documente în Uniunea Europeană și mai multă muncă propriu-zisă. Doresc acum să trecem mai departe. Dau cuvântul unui membru al uh, Comitetului Regiunilor, domnul Mauro Datis. Onorevole Stevens, Doamnă Stevens, doamnă Anca, stimată doamnă comisar Tyson, stimați deputați, doamnelor și domnilor, stimate domnule președinte Varda Castanis, și eu, care nu intru pentru prima dată în această sală, nu am mai văzut-o atât de plină. Nu am mai văzut atâte uh, surâsuri ca astăzi pe fețele celor prezenți și de aceea vă mulțumesc cu atât mai mult pentru invitație și în numele președintelui COR, domnul Lamberts. După cum știți, comunele și regioane, regiunile au un rol esențial în politica ocupării, educației și, în general, în politicile sociale. S-a vorbit foarte mult uh, și în continuare se vorbește foarte mult despre subiectul acesta. Noi am adoptat un aviz pe pilonul drepturilor sociale și am uh, evidențiat importanța de a avea o viață mai bună pentru toată lumea, pentru a garanta un echilibru într-o viață profesională și uh, viața privată și ca nimeni să nu fie lăsat pe drum. Nimeni nu trebuie să rămână așadar exclus. Acesta este unul din obiectivele noastre. E evident că pentru viața persoanelor cu disabilități nu putem să vorbim numai cu unii. Nu se poate fără implicarea autorităților locale însă și fără autorităților regionale și cu o conștiință clară și din partea cetățenilor să includem pe toată lumea. Iată de unde decurge necesitatea de a planifica foarte bine și foarte clar resursele, dar de a le repartiza și foarte adecvat, pentru că e vorba aici de responsabilitatea pentru a oferi o asistență personală de calitate. După cum știți, avem o provocare demografică cu care ne confruntăm populația este din ce în ce mai uh, uh, diminuată între rândul persoanelor active și crește numărul de persoane în vârstă. În câțiva ani, probabil că cifrele se vor uh, înrăutăți și mai mult în sensul unei creșteri a persoanelor, a numărului persoanelor în vârstă și nu a celor active în același timp. De ce spun acest lucru? Pentru că politica de uh, Um, incluziune este foarte importantă, este esențială pentru toate statele membre. Fondurile structurale sunt un, uh, o susținere esențială pentru programele cele mai importante de investiții care au un impact direct pe calitatea vieții cetățenilor, mai ales atunci când sunt bine utilizate. Iar cazul cel mai important uh, este instrumentul de finanțare la nivel european al politicii sociale, al ocupării, și Fondul Social European. Exemple avem foarte multe. De exemplu, în Italia, în țara mea, Fondul Social European a finanțat uh, cu succes multe inițiative pe baza unei legi care a promovat o temă care vorbește de dizabilități și care nu poate fi pusă nici la nivel uh, secundar pe uh, plan european. Însă ceea ce se întâmplă în continuare e că avem familii de persoane cu dizabilități care văd că asistența pentru copii este redusă la minim pentru că nu mai sunt fonduri sau pentru că se schimbă obiectivele fondurilor care până atunci le asigurau finanțarea. Ca să nu mai spunem prea multe, însă cred că doamna comisar Tyson are dreptate când spune că trebuie să facem o alegere politică puternică. Eu sper ca Parlamentul să susțină ceea ce a declarat aici doamna comisar Tyson trebuie să alocăm suficiente resurse pentru politicile sociale, pentru că despre aceasta este vorba. Fără o atribuire adecvată a finanțării în Uniunea Europeană, punerea în aplicare a principiilor și a drepturilor prevăzute în pilonul care conține drepturile persoanelor cu dizabilități vor rămâne doar retorică politică. Iată de ce uh, finanțarea în rândul uh, Uniunii Europene trebuie să fie cât se poate de flexibilă pentru ca să putem să uh, nu mai țintim doar anumite grupuri. Așteptăm așadar, doamnă comisar Tyson, o nouă formulare pe care o va da Comisia Europeană pentru Fondul pentru Capital Uman. Aș încheia, dragi prieteni, cu același citat pe care l-am folosit introducând avizul la Comitetul Regiunilor despre pilonul pe dreptul social. E vorba de o scrisoare a lui Maria Elena Paulini, care suferă de o patologie foarte gravă, pe care au scris-o deci către miniștrii italieni. Stimați miniștri, suntem persoane cu dizabilități, nu putem singure să facem ceea ce voi faceți pentru ca să rămânem să supraviețuim mâncăm și ne spălăm, avem o viață socială numai datorită asistentelor personale și contribuțiile publice din partea diferitelor entități în fiecare regiune sunt de cât se poate de puține, sunt uh, extrem de mici. Nu putem să mai vedem cum se semnează compromisuri care de fapt nu se garantează drepturile. Avem aspirații, avem foarte multe speranțe, dar nu vrem să dăm drumul la această speranță. Suntem aici și nu o să plecăm de aici. Este evident, așadar, spune vorbitorul, că nu e vorba de o problemă medicală, ci o problemă socială. Aceasta trebuie să fie abordarea care să ne ghideze în cele mai bune alegeri politice, uitându-ne la Uniunea Europeană după 2020. Vă mulțumesc! Dank wel, meneer Atis. Mulțumesc foarte mult, domnule Datis. Doresc să dau acum cuvântul domnului, doamnei Cuneva, Uh, membru al Parlamentului European. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua și din partea mea. Bun venit uh, tuturor. Bun venit la dumneavoastră acasă. De ce spun asta? Fiindcă aici este centrul democrației europene. Și, ca în orice casă, și aici sunt probleme, asta e clar. Dar noi suntem aici pentru demnitate, egalitate, pentru diversitate și solidaritate, pentru democrație. Și uneori apar frânturi și fisuri în aceste valori. Ar trebui însă să reușim să consolidăm valorile acestea. Și cred că aici dumneavoastră vă aduceți contribuția în mod activ. Ne dovediți asta astăzi cu prezența dumneavoastră în ciuda dificultăților. Mă gândesc că a trebuit să vă luptați cu anumite dificultăți, dar iată, aici sunteți acum. Sunteți aici pentru a observa Europa diversității, la fel cum sunt și eu aici. Eu reprezint, uh, eu vă reprezint și pe dumneavoastră, dar adesea vocea noastră nu este auzită sau nu ajunge unde trebuie. Astăzi vorbim despre viața noastră. Și am o întrebare către Comisie și Consiliu. Cam cât credeți că valorează viața noastră? Pentru că dacă e să urmărim banii care sunt puși la dispoziție pentru persoane cu dizabilități, atunci uh, mi se pare că această valoare este una redusă. Dacă vreți cu adevărat o Europa socială, atunci trebuie să faceți cel puțin două lucruri. Odată, să puneți capăt politicii de austeritate. În al doilea rând, să orientați uh, cum trebuie strategia pentru persoane cu dizabilități și să o uh, finanțați cum trebuie. Altminteri, ea nu va reuși. A sosit momentul să lăsăm uh, aparențele la o parte. Mulțumesc! Mulțumim. Într-adevăr, a sosit momentul să trecem de la vorbe la fapte. Doresc acum să dau cuvântul unui coleg drag mie de la Forumul European pentru Dizabilități, din Comitetul Executiv, domnul Rodolfo Catani. Thank you. Good afternoon. Mulțumesc și bună ziua. Eu am o provocare și provocarea este să spunem ceva important fără să folosim prea mult timp. Eu sunt o persoană nevăzătoare, am un ceas tactil și văd aici pe ceasul meu că am folosit deja 20 de minute din timpul alocat pentru participanți. Poate că înțelegeți cât de jenat sunt eu acum. Dar trebuie să spun că EDF-ul a pregătit un document important pe viitorul strategiei europene pentru dizabilități și eu cred că este fundamental și important ca noi să putem asculta 5-6 minute ce am de spus. Nu am discursuri teoretice sau care sună bine. Am fapte să vă prezint. Ce așteptăm de la strategia europeană pentru dizabilități. În primul rând, am dorit să știm cum ar trebui să fie și cum va fi. Cerem liderilor europeni să, adoptez, să adopte o strategie care să facă următoarele. Nu sunt multe puncte. Să acopere toate prevederile din CRPD cu un buget alocat pentru implementarea sa și cu o monitorizare care să dețină resurse suficiente. Este integrat în monitorizarea strategiei Europa 2020 pentru creștere sustenabilă, inteligentă și în pilonul european pentru drepturile sociale. Este aliniată cu Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și obiectivele de dezvoltare uh, durabile se bazează pe concluziile Comisiei ONCRPD, iar drepturile persoanelor cu dizabilități implică toate uh, instituțiile Uniunii Europene, agenții, organe care monitorizează, să monitorizeze această strategie. Deci, ar trebui să devină forța motrice a unei noi strategii europene pentru dizabilități 2030, 2020, 2030 și trebuie să includă, după cum a zis și președintele, anul următor al persoanelor cu dizabilități, anul 2021, care este unul din obiectivele noastre importante. Cerem liderilor europeni, de asemenea, să includă următoarele acțiuni în Strategia Europeană pentru Dizabilități 2020. Îmi pare rău să vă spun că avem 16 puncte, dar o să ia doar 2 minute. Ratificarea protocolului opțional al CRPD. Uniunea Europeană e în întârziere aici. Ar trebui să recupereze timpul pe care l-au pierdut până acum. Să stabilească un dialog structurat cu re- organizațiile reprezentative ale persoanelor uh, cu dizabilități și ale familiilor lor, cu o linie bugetară distinctă pentru consultare și participare. Aș mai spune și că fără bani nu se reușește o slujbă corectă, nici măcar de către preoți. Apoi, stabilirea unei, unui mecanism inteligent de coordonare interinstituțional, stabilirea unor puncte focale în Uniunea Europeană în fiecare instituție, agenție sau organism, așa cum este cerut de articolul 23.1 al UNCRPD. Monitorizarea aplicării studiului de impact și al uh, liniilor sale directoare și uh, investigarea avansării în domeniul legislativ la nivel european pentru a ne asigura de armonie cu CRPD-ul. Suntem la punctul 5. Revizuirea declarației competențelor Uniunii Europene pentru a include toate domeniile de politici în care Uniunea Europeană are măsuri legislative sau a adoptat măsuri și o abdatare a listei competențelor acestora. Abordarea discriminării împotriva persoanelor cu dizabilități pe cele mai diverse căi care, sunt, care există și sunt recunoscute și care nu participă până acum, concret, la viața societății. Vrem ca drepturile lor să fie recunoscute și vrem să putem să se aplice aceste măsuri în toată strategia. Adoptarea legislației pe uh, împiedicarea discriminării pe bază de uh, dizabilitate, incluzând aici și discriminarea intersexuală, susținută de măsuri și măsuri și mecanisme adecvate. Punctul 8. Dezvoltarea unui campanii complexe pentru creșterea conștientizării despre Convenția CRPD și pentru combaterea preju- uh, ideilor prejudecate uh, împotriva acestor persoane. Nici nu vă imaginați câte prejudecăți există împotriva lor. De multe ori avem uh, de-a face cu idei preconcepute de acest gen. Oferirea unui formări pentru toți administratorii la nivelul Uniunii care lucrează în Uniune pe CRPD și uh, o abordare bazată pe drepturile omului, dar și accesibilitatea uh, față de produse și servicii pentru persoanele cu dizabilități. Punerea în aplicare de acțiuni despre uh, politici de urgență cum ar fi domeniul refugiaților, migranților cu dizabilități, capacitățile legale, susținerea deciziilor luate la nivelul UE, siguranța la locul de muncă al persoanelor, propunerea incluziunii în comunitate în mod eficient prin folosirea fondurilor disponibile pentru susținerea dezvoltării serviciilor bazate pe comunitate adoptarea legislației UE pentru ca Europa să fie mai accesibilă, incluzând aici actul european de accesibilitate și introducând accesibilitatea ca o precondiție în orice nouă legislație care se bazează pe fonduri europene fără niciun compromis asigurarea unei implementări corecte și a unei punere în aplicare corecte a unei legislații de accesibilitate, cum ar fi directiva pe accesibilitatea aplicațiilor uh, mobile în sectorul public și al paginilor internet îmbunătățirea unor inițiative de promovare a libertății de mișcare pentru persoanele cu dizabilități, incluzând aici drepturile pasagerilor, portabilitatea serviciilor și stabilirea unui card european complex de dizabilitate. Ne aflăm acum doar la, in, la începutul proiectului. Rezultate concrete în legătură cu obligațiile. Administrația publică în legătură cu CRPD-ul și ultimul punct, adoptarea mecanismelor necesare pentru garantarea faptului că instituțiile europene, serviciile și inițiativele sunt accesibile persoanelor cu dizabilități și că această accesibilitate este garantată în mod sistematic urmând o abordare cadru. Acestea sunt propunerile noastre. Va fi dificil pentru Uniunea Europeană și pentru statele membre să implementeze toate aceste puncte. Iată de ce credem că e nevoie de o nouă strategie europeană pentru dizabilități 2020-2030. Nu este ușor pentru mine să spun ce consideră EDF-ul că aduce actuala strategie pentru dizabilități dar pe scurt nu suntem foarte satisfăcuți, pentru că multe din acțiunile promise nu au fost puse în aplicare. Nu vedem că există o situație foarte dificilă și că nu vedem cum se îndeplinesc condițiile necesare pentru a rezolva problema pe viitor. Dar, fiind dat că am ascultat deja două sau trei discursuri foarte interesante din partea doamnei comisar Tyson, sper ca și comisia să continue să își urmeze angajamentele. Știm că există o susținere din partea Parlamentului European. Suntem mai puțin încrezători cu statele membre. Dar să sperăm că dinaintea noastră există mai multe promisiuni și un viitor de succes. Vă mulțumesc! Dank u wel. Dan... Vă mulțumesc! Mergem mai departe, trecem la a doua parte a sesiunii acesteia și dau cuvântul celor din sală. Din păcate, timpul este foarte limitat. O să fiu uh, foarte strictă cu timpul. Urmează acum uh, domnul Giampiero Grifo. Dar oare unde este așezat? Good morning, buongiorno. Eu... Bună dimineața, eu voi vorbi și numele FID, din Italia și din partea Disabled People International Europa. Sunt 300 de mii persoanele cu dizabilități care trăiesc în țări în curs de dezvoltare. 800 de mii de uh, persoane sărace, excluse. Sublift. Trebuie să vă uh, întrerup. 298. Acesta este numărul, fiindcă vor să vă filmeze și nu știau unde sunteți. 800 milioane de persoane cu 800 de uh, mii de persoane cu dizabilități sunt de multe ori susținute numai de donațiile din alte țări, iar Uniunea Europeană este cel mai mare donator din lume. Comisia Națiunilor Unite a lucrat în ultimii ani pentru a oferi și acestor persoane o susținere iar în recomandările finale, la articolul 11 până la articolul 32, care se referă la situațiile de ajutor umanitar și de cooperare, au fost indicate mai multe recomandări. Eu cred că e foarte important și în acest Parlament să amintim că includerea persoanelor cu dizabilități în aceste acțiuni este esențială atât pentru că e vorba de un mod de a respecta drepturile lor, dar e și un mod concret de a ne garanta ca persoanele acestea să poată să aibă demnitatea de care se pot bucura de la alții. Sigur că trebuie să monitorizăm acțiunile Uniunii Europene, de multe ori lipsesc uh, marcări sau semnale în această direcție, uh, de multe ori nu se recunosc uh, drepturile acestor persoane sau de multe ori nu ajung fondurile, chiar fonduri pe care uh, Uh, Uniunea Europeană le trimit în uh, statele terțe, de exemplu, nu sunt uh, gestionate în ceea ce privește dizabilitatea. Noi am vrea ca recomandările să fie făcute fie în cadrul strategiei pe obiectivele de dezvoltare sustenabilă, fie în interiorul noii strategii europene în ceea ce privește persoanele cu dizabilități. Mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii. Aș dori să vă rog pe următorul vorbitor să respecte timpul. Următorul vorbitor este domnul John Dolan. Aveți cuvântul. Din Irlanda. Micro. i'm very honoured to lead Mă bucur foarte mult că sunt șeful unei delegații irlandeze atât de puternice astăzi. Sute de mii de persoane cu dizabilități au fost ucise de regimul, regimul nazist. Regimul nazist îi considera, citez, Viața ce nu merită să trăiască. Am încheiat uh, citatul. Uh, programul de exterminare T4 a fost uh, aplicat cu ușurință, îngrozitor. În 48, uh, ONU, la început, ne-a dat Declarația Universală a Drepturilor Omului. Era în copilăria sa. Și a spus că oamenii au drepturi pentru că sunt oameni. Atât. La 60 de ani mai târziu, ONU ne dă Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Și haideți să vă spun un lucru clar. Iar această convenție recunoaște că ONU și statele semnatare, inclusiv Irlanda, nu îmbunătățiseră suficient viața persoanelor cu dizabilități. Nu aveau încă Uh, drepturile omului pe deplin și nu li se per- permitea încă să participe în mod rodic la societate. Iar uh, uh, această convenție face parte din cadrul legal al Uniunii Europene, iar strategia pentru persoanele cu dizabilități este un instrument necesar pentru această incluziune. A face discursuri și declarații nu, este, nu înseamnă că Uh, se trece și la fapte. Când eram tânăr, uh, eu am cântărit mulți porci, dar când cântărești porcul, nu-l faci să, să, să capete în greutate. E nevoie de fapte, nu cuvinte. În Uniunea Europeană este o instituție democratică, una dintre cele mai bune din lume și uh, trebuie să fie vârf de lance. Dacă nu sunteți vârf de lance în acest subiect, ne veți lăsa de izbeliște și vom pieri. În ultimii 10 ani ne-am dat seama că Uniunea Europeană poate să ia măsuri pline de angajament uh, și în mod rapid, uh, plin de angajament. Iar acum uh, Uniunea Europeană și instituțiile sale trebuie să-și folosească această putere și angajament pentru a ajuta 80 de milioane de oameni și familiile lor. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Slavomir Besovski. Vă rog foarte succint pentru a da cuvântul tuturor. Mulțumesc, și bun găsit! Vreau să le mulțumesc tuturor celor care m au m-au ajutat să particip la acest eveniment și vreau să să ne gândim și la cei care nu sunt prezenți aici, care sunt uh, în spitale sau în îngrijire familială și care nu sunt mulțumiți poate de îngrijirile pe care le primesc. Vreau să le mulțumesc tuturor celor prezenți, care, celor care au organizat această, acest eveniment, mai ales doamnei Harkin, pentru prezentarea introductivă și domnului uh, Mauro Diartis. Doamna Harkin a spus, a spus că abia după ce a angajat o persoană cu dizabilități și-a dat seama cât de greu le este persoanelor cu dizabilități în viața de zi cu zi și, pe câmpul, și în câmpul muncii. Bruselul uh, nu este accesibil uh, persoanelor cu dizabilități. E mai, mai rău decât la Varșovia. La Varșovia e mai ușor să te descurci pentru o persoană cu dizabilități decât la Bruxelles. Asta în primul rând. Al doilea rând, am uh, obținut ceva. Avem acest acest uh, document pentru accesibilitate. Da, dar articolul 19 al Convenției Dacă ne uităm la acest articol și la comentariul general din august al acelui așa an, ne dăm seama că sfera de aplicare a convenției este uh, amplă, viață independentă, funcționare, capacitatea de a funcționa în mod independent. Și apoi se face referire la asistenții la um, îngrijitori. Fără îngrijitori, persoanele care sunt îngrijite de familie sau chiar uh, persoane care sunt gata să se integreze pe piața muncii nu ar putea să o facă. Trebuie să vă dați seama că funcționarea independentă este un drept fundamental care trebuie finanțat, trebuie aplicat, strategia trebuie, trebuie evaluată în mod frecvent, e nevoie de uh, de sisteme de referință nu numai pentru protecția socială și calitatea vieții, nu numai pentru asistența socială, ci pentru ca drepturile persoanelor cu dizabilități să fie garantate, inclusiv o viață independentă. Și în final, îmi cer scuze că mi-am depășit timpul alocat, vreau să vă citez ceva ce s-a spus în cadrul unui discurs la universitate de către Monica Jima, Panașevska, șefa Asociației Persoanelor cu Dizabilități Mentale, care, care a, ne-a întrebat, sunteți gata pentru convenție? Da, Vă mulțumesc. Mulțumesc. Următorul vorbitor, Masilios Guțianos din Grecia. Vă rog tot foarte pe scurt. Bună ziua! Sunt Vasilius Guțianos. Mă ocup de relații internaționale în cadrul Confederației Persoanelor cu Dizabilități din Grecia. Noi reprezentăm persoanele cu dizabilități și familiile lor în acest for. Și vreau să salut asociațiile omologe din alte țări care încearcă să facă față problemelor dizabilităților în contextul austerității și noi la fel am avut mari probleme din cauza pachetului de salvare din Grecia și de 10 ani ne confruntăm cu aceste probleme. Măsurile luate au uh, redus ajutoarele pentru invalizi și progresul pe care l-am făcut în ceea ce privește integrarea europeană a avut de suferit uh, și a dus la marginalizarea unor persoane care deja se confruntau cu foarte multe probleme din cauza dizabilităților. Ceea ce înseamnă că este foarte important pentru noi, la noi în țară, să ne asigurăm că Convenția ONU este respectată. Trebuie să nu uităm care este obiectivul nostru. Pentru ca împreună să sprijinim principiile democrației europene, demnitate, respectarea drepturilor omului, egalitate, libertate și solidaritate. Ca mișcare națională, noi ne-am dorit ca Uniunea Europeană să instituie un program de politici integrate care să se ridice la idealurile mărețe ale Convenției ONU și să aducă progrese practice în viața de zi cu zi a persoanelor cu dizabilități și a familiilor lor. Este important acest lucru pentru noi, fiindcă simțim efectele austerității. Sperăm ca instituțiile europene, Comisia, Parlamentul, Consiliul, să nu precupetească niciun efort lucrând împreună cu asociațiile naționale pentru a aplica o politică socială europeană comună care să aibă un, să analizeze situația din uh, punct de vedere al potențialului de creștere, nu doar ca o bornă economică. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Marcu Iochiner. Uniunea Europeană a Persoanelor cu Deficiențe de Auz. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc. Eu reprezent, reprezint Uniunea Europeană a persoanelor cu deficiențe de auz. Sunt președintele acestei uniuni și reprezint uh, persoanele care cunosc limbajul microgestual din Europa. Și vreau să vă prezint uh, părerea noastră despre strategia privind dizabilitățile. În uh, acest document s-au identificat uh, două chestiuni importante. Una care se referă la libertatea de exprimare, accesul la informații, libertatea de opinie și, în al doilea rând, participarea la viața publică și politică. Comisia a recomandat ca Uniunea Europeană să ia măsurile necesare pentru a aplica legislația în ceea ce privește accesul la informații și comunicare. Odată cu actul european pentru accesibilitate, orice a fost uh, lăsat deoparte s-a recomandat ca ce a fost lăsat deoparte în uh, actul european pentru dizabilități să uh, fie preluat în strategia europeană pentru persoanele cu dizabilități pentru a se înregistra progres în ceea ce privește accesibilitatea în spațiul economic european. Adesea, comunitatea noastră a fost lăsată în urmă și să nu uităm că este foarte important să se monitorizeze aplicarea strategiei în conformitate cu recomandările ONU CRPD și să se facă o legătură între acea monitorizare și activitatea privind strategia. Acum, al doi, a doua chestiune o reprezintă participarea la viața publică și politică. Perioada dinaintea alegerilor este foarte importantă în ceea ce privește emanciparea persoanelor pentru a merge la vot, de ce informațiile și accesul la informații trebuie să fie ușor și trebuie să fie disponibile și în limbajul mimico-gestual. Iar toate materialele, broșurile și așa mai departe trebuie să ține cont de dimensiunea de incluziune și să ține cont de utilizatorii care necesită limbajul mimico-gestual. Și asta face parte din uh, concluziile UNCRPD. Uh, Vă mulțumesc. Mulțumesc. Urmează doamna Zara Todd din uh, Regatul Unit. Sunt director al rețelei europene cu privire la traiul independent și am o întrebare. Câte persoane își pun uh, sub semnul întrebării dreptul lor ca cetățeni europeni, în ciuda uh, Convenției ONU, mă gândesc că anul trecut fiecare persoană cu dizabilitate din această încăpere uh, și a văzut drepturile puse sub semnul întrebării. Trebuie să ne asigurăm că toate persoanele cu dizabilități au acces la sprijinul de care au nevoie, în așa fel încât să aibă acces la ceea ce le poate oferi țara și Europa. Asta înseamnă că sunt măsuri de acces necesare. Asistență personală, ă, interpretare în limbaj mimico-gestual. Pentru acestea să existe buget pretutindeni, nu doar în strânsă legătură cu dizabilitatea. E nevoie să ne asigurăm că fondurile structurale europene sunt utilizate pentru a susține incluziunea tuturor persoanelor cu dizabilități, în așa fel încât ei să devină cetățeni cu drepturi depline în comunitatea lor. Să avem opțiuni și control asupra vieții noastre. Fondurile structurale europene trebuie să fie Uh, cele care să susțină designul universal, mai ales la nivel de infrastructură, pentru ca Europa să fie accesibilă tuturor. Vrem incluziune automatizată în comunitatea noastră și nu uh, una obținută prin luptă. Da, mi mai Vă mulțumim foarte mult. Urmează Maria Grapini, eurodeputat. Maria Mulțumesc mult. Sunt impresionată. Sunt impresionată de ceea ce se întâmplă azi aici. Vreau să felicit uh, organizatorii, să vă felicit pe dumneavoastră că vă luptați pentru drepturile pe care trebuie să le aveți sunteți zeci de milioane noi cu dumneavoastră dumneavoastră cu noi. eu am acceptat să fac parte din intergrupul pentru persoanele cu dizabilități pentru că m am ocupat mult în țara mea de asociații neguvernamentale și am lucrat cu oameni cu persoane cu dizabilități care au fost perfect integrate în companiile mele. sunteți oameni de care nu ne putem lipsi însă așa cum a spus ultima vorbitoare cred că nu trebuie să vă consumați timp să luptați pentru drepturi trebuie să le primiți de la sine înțeles și noi ne luptăm aici în parlament și helga se luptă aici și alți colegi pentru a avea reglementări la nivel european cât mai bune cât mai transparente cât mai obiective și de asemenea să cerem statelor membre să facă același lucru. trebuie să aveți acces la toate de la internet acces la transport la clădiri și cred foarte tare că suntem pe drumul cel bun pentru că și în acest an am avut câteva reglementări bune în acest sens și nu, nu cunosc nicio persoană din cei șapte sute cincizeci și unu de euro deputați indiferent din ce grup politic vin să nu susțină să nu vă susțină și să nu susțină problema dumneavoastră. vă doresc multă sănătate doresc foarte mult să aveți dreptul la uh, viață exact ca orice altă persoană să puteți să citiți să puteți să vedeți filme să puteți să, intra, uh, să fiți integrați în uh, câmpul muncii în funcție de vocație și de uh, calitățile pe care le aveți foarte mult vă doresc sănătate și noi să fim uniți parlamentarii și eurodeputații și să facem dacă trebuie presiune spre statele membre să se rezolve problemele acolo la dumneavoastră acasă. la mulți ani cu ocazia sărbătorilor de iarnă și doamne ajută să fie bine! mulțumesc. Mulțumim. Urmează doamna eurodeputată Rosa Estaras. în ah, primul lugar, este un onor poder participar. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc că mi-ați dat ocazia să particip la acest eveniment ah, cu membrii iluștri. Eu uh, sunt membra uh, intergrupului uh, pentru disabilități, sunt vicepreședinte a acestui uh, intergrup și vreau să mulțumesc mai întâi Forumului European pentru Disabilități, prietenilor de la CERMI și mai ales pentru faptul că munca lor uh, este un imbold pentru mine și un punct de referință și datorită activităților uh, facem pași către consolidarea drepturilor uh, omului și către o politică mai egalitară în Europa. Vreau să mulțumesc și doamnei comisar, care este aliata noastră în ceea ce privește dizabilitățile și a Uh, înaintat și un act european uh, de accesibilitate mult mai ambițios uh, și sperăm că dialogurile tripartite vor putea să îmbunătățească situația accesibilității foarte necesară. Strategia noastră pe 2010-2020 are unele lacune Bineînțeles, am avut și o discuție acum câteva zile la mini-plenară pentru a vedea cum putem să îmbunătățim strategia. Bineînțeles, va trebui să ne ocupăm de lucruri cum ar fi accesibilitatea, care este sine qua non pentru participare, participarea inclusivă, uh, salarizarea corectă și uh, accesibilitatea la uh, la mediul digital uh, și respectarea Convenției ONU pentru persoanele cu dizabilități. Bine, la nivel teoretic sunt cu toții de acord, dar apoi trebuie să uh, trecem la aspecte practice. Avem o legătură foarte strânsă și cu ombudsmanul, care este foarte implicat uh, în acest proces și eu sunt membra la Comisiei PETI. Vreau să vă spun că am primit foarte multe um, petiții din toate colțurile Europei care ne vorbesc despre problemele de, de lipsă de accesibilitate și inegalitate în Europa, această Europa egalitară. Și eu răspund ca întotdeauna. Și vă spun voi aici, uh, în uh, fața grupurilor și asociațiilor uh, persoanelor cu dizabilități și spun asta pentru toți cei care suntem uh, purtători de cuvânt în acest, uh, în acest domeniu, trebuie să ridicăm glasul, să se facă auzit tot timpul, tot timpul, tot timpul și trebuie neapărat ca grupurile, uh, ca grupul persoanelor de, cu dizabilități să fie prezente, așa cum vorbim despre alte persoane, minorități și așa mai departe și trebuie să punem capetele împreună și inimile împreună Uh, pentru a soluționa odată pentru totdeauna problemele uh, persoanelor cu dizabilități. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Urmează acum doamna Stefanie Vuli. INUSP, the European Network of Users, Ex-Users and E vorba de rețeaua europeană a persoanelor cu dizabilități psihosociale, care cere Uniunii Europene să implementeze recomandările făcute Uniunii Europene de către Comisia Specială pentru Convenția ONU și să aplice și rezoluția EDF. E foarte important să ne asigurăm de implicarea organizațiilor care reprezintă persoanele cu dizabilități, inclusiv organizațiile pentru persoane cu dizabilități psihosociale. Să creăm un cadru uh, de consultare cu sens între diferitele organisme UE și persoanele cu dizabilități. E important să existe sprijin financiar propriu-zis și uh, bine gândit. Trebuie să existe reuniuni uh, față în față cu focus grupul și cu Uh, reprezentanți ai uh, asociațiilor pentru dizabilități, nu să trimiteți formulare cu căsuțe de bifat. În ianuarie 2005 a avut o conferință de la Helsinki. Avem apoi Pactul European, Acțiunea Comună, uh, cadrul comun și acum uh, bază de date cu schimb de bune practici pentru persoane cu dizabilități. Sunt lucruri uh, cu un impact pozitiv, dar insuficient în ceea ce privește garantarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități psihosociale din statele membre. Sunt uh, legislații discriminatorii care în continuare permit uh, instituționalizarea forțată, spitalizarea forțată și măsuri de tratament an la rând. Și asta se bazează pe o dizabilitate psihosocială concretă sau percepută. Sunt și restricții în ceea ce privește exercitarea drepturilor juridice. Acestea încalcă dreptul nostru la egalitate. Sunt niște încălcări grave ale drepturilor omului, așa cum o spune și Comisia CRPD și raportorii special ONU. Aceste lucruri trebuie tratate cu prioritate de către Uniunea Europeană, să se creeze strategii adecvate și să existe acțiuni timpurii urgente. Mizăm pe dumneavoastră. Da, vă mulțumim. Reprezentanta de la Autism Europe. Yo. la mia prima richiesta è riconoscimento della condizione. Prima cerință din partea mea este recunoașterea condiției de dizabilitate, care este punctul de plecare pentru respectarea drepturilor noastre. În procesul de recunoaștere, însă, trecem prin perioade dificile și dule, foarte dureroase. Este foarte dificil uh, și foarte divers în statele membre ale Uniunii. De la diagnoză se trece, de la diagnostic după aceea e foarte clar că trebuie să se treacă și la faza de recunoaștere a acestei uh, dizabilități. În uh, mai multe dizabilități din spectrul autismului avem o trecere foarte dificilă, stresantă, uh, Uh, de la trecerea prin comisia de evaluare și mai departe prin etapele următoare. Dar este de multe ori o perioadă foarte stresantă pentru noi în general. Sper ca drepturile să poată să fie recunoscute mai ușor, indiferent de unde suntem născuți. A doua cerință, cercetarea pe experimentarea medicamentelor pentru spectrul autismului se extinde din ce în ce mai mult, cu investiții de bani și cu resurse. Însă, studiul problemelor etice, fie în legătură cu experimentele, fie în legătură cu acceptabilitatea um, folosirii unui, um, unui instrument, unui produs farmaceutic, nu s-a dezvoltat încă destul de mult și pentru persoanele din spectrul autismului nu există și pentru familiile lor uh, foarte multe clari, claritate din punct de vedere etic în legătură cu experimentarea acestor medicamente. Nu vorbesc aici numai de efectele lor, ci vorbesc și de aspectul de etică. Pentru a obținerea consensului, de asemenea, sunt probleme, pentru că și acest consens ar trebui obținut uh, într-un mod conștient și cât se poate de implicat uh, pentru persoanele cu care sunt în cauză noi uh, suntem confruntați cu aceste probleme, noi cei din spectrul autismului. Da, da, mulțumim. Nerea Cuervo. Acum are cuvântul domnul sau doamna Cuervo. Ușoa, Moni, buenos días. Me llamo Nerea Cuervo Bravo. Mulțumesc. Um, sufăr de dizabilități. Locuiesc în Descontos, în Spania și particip la viața politică. Vreau să vă spun uh, ce fac eu uh, la mine în orășel. Uh, fac o sumedenie de activități în satul meu și am participat pe lista partidului la ultimele alegeri. particip și la reuniuni în partidul meu politic și iau decizii. Eu ajut persoanele cu disabilități uh, care nu mai au drept la vot. Fiindcă eu pot să votez, cred că persoanele, indiferent dacă au dizabilitate sau nu, au trebuie să aibă dreptul la vot. La ora actuală există persoane cu uh, dizabilități care nu pot vota, fiindcă li s-a luat dreptul la vot de către familie sau de către tribunal. Noi suntem oameni și noi și suntem capabili. La Comisia Internațională privind drepturile Persoanelor cu uh, dizabilități, în articolul 29 acestui document, se spune că persoanele cu dizabilități au dreptul să-și aleagă guvernanții ca orice altă persoană. Iată de ce trebuie să ne grăbim pentru ca acest lucru să devină realitate în toate țările. Iar în final, vreau să le mulțumesc persoanelor care mi-au permis prezența aici. Vreau să mulțumesc Cerni, asociației din Madrid, partidului meu, PSOE, persoanele cu, și persoanelor cu dizabilități, care, asemenea mie, luptă pentru drepturile noastre. Și să mulțumesc tuturor deputaților și tuturor deputatelor. Vreau să vă mulțumesc. La revedere! Thank you so much for your presentation and, uh... Mulțumim foarte mult pentru prezentare. Următorul vorbitor uh, este din Ungaria, Erzsbet Földesi. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, Consiliul Național al Ungariei consideră că fondurile structurale joacă un rol cheie în sprijinirea persoanelor cu dizabilități, dar ce nu putem accepta noi este faptul că uh, finanțează, de exemplu, renovarea liniei de metrou din Budapesta. Se renovează toate cele 20 de stații de metrou și totuși ele nu vor fi transformate pentru a oferi acces și persoanelor cu dizabilități. Noi vrem să existe un mecanism obligatoriu prin care organismele care reprezintă persoanele cu dizabilități să fie mereu consultate. Am dorit să existe monitorizare consolidată și vreau să vă spun că în Ungaria a fost un nou proiect lansat care să ajute 10.000 de persoane cu dizabilități, să le ofere posibilitatea de a trăi independent în loc uh, să trăiască în instituții medicale. Dar Iată că adesea aceste persoane sunt plasate în mici uh, case din uh, sate mici și asta ar trebui să se schimbe. Subliniez că persoanele cu dizabilități ar trebui să fie susținute prin fondurile structurale pe viitor și trebuie să le fie susținut efortul de a trăi independent. Trebuie să-i susținem pe oamenii care au nevoie de ajutor special și care vor să trăiască independent trebuie să facem un schimb de bune practici, să diseminăm bunele practici și, totodată, să oferim o atenție specială copiilor care suferă din cauza mai multor uh, dizabilități. Sprijinul financiar pe care îl primesc lunar este de sub 200 de euro. Societățile noastre nu sunt pe deplin inclusive. Sunt persoane cu dizabilități care se uită la statele membre și la Uniunea Europeană și se așteaptă să vadă un buget inclusivist. Vă mulțumesc! Thank you. Next speaker is... Mulțumesc! Următorul vorbitor este din Franța. Mathieu Jatarin. Uh, dear cousins, indeed in Europe we are all members of... Dragii mei, suntem uh, membrii ai aceleiași familii în Europa și cred că cetățenia europeană pe care am primit-o noi, mulțumită muncii generației trecute, este cel mai minunat dar pe care îl vom avea vreodată. Un drept fundamental este dreptul la libera circulație. Cred cu tărie că ar trebui să ne bucurăm de acest drept pe picior de egalitate cu ceilalți, în ciuda dizabilității noastre. Altminte, ne va fi greu să ne considerăm cetățeni europeni cu drepturi de pline. E un, va, ar fi un drept conferit doar pe hârtie. Chiar am discutat cu prieteni mai devreme și am spus că ne-ar bucura foarte tare să beneficiem de uh, libera circulație cât suntem încă în viață, ca să ne simțim uh, europeni cu drepturi de pline înainte de moarte. Uh, am avut și un schimb uh, scurt cu doamna Marian Tyson, doamna comisar, și chiar i-am spus uh, că pentru noi e foarte bine că mâine se va face progres uh, în ceea ce crește coordonarea îngrijirii pe termen lung plus a altor beneficii, în așa fel încât persoanele să se poată muta mai ușor. Din păcate, mai sunt foarte multe obstacole. Și ca și cu toate politicile europene, Totul uh, ține până la urmă de implementare. Să vedem dacă statele membre sunt într-adevăr dornice să îi capaciteze pe cetățeni, pe toți cetățenii, uh, la nivelul întregii Uniuni. Sunt aici naționalități uh, diferite, dar avem o singură cetățenie, aceea a Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Thank you so much. The next speaker is coming from Malta. Mulțumesc. Următorul vorbitor este din Malta. Massimo Alau. Thank you, Madam Chair. Those who know me... Mulțumesc. Sunt unii care mă cunosc deja și știu că sunt destul de sceptic în fața tonelor de documente și cuvinte frumoase care vin din partea instituțiilor precum aceasta. Da, s-a făcut mult progres. Atât prin uh, mișcarea uh, organizațiilor persoanelor cu dizabilități, cât și la nivel instituțional. Chiar în această dimineață am ascultat o serie de vorbitori în această încăpere, care, în intervenția lor, uh, au avut abordare de tipul noi versus ei. Un membru al Parlamentului European, în mai puțin de două minute, a menționat de 12 ori în intervenția sa că e vorba de noi și ei. Iată, instituțiile noastre, că or fi ele la nivel local, național sau uh, din cadrul structurilor europene, greșesc fundamental, pentru că în continuare ele par să pună această barieră în calea înțelegerii faptului că diversitatea nu înseamnă noi versus ei, Imaginați-vă să se lanseze asemenea discursuri în ceea ce privește interacțiunea dintre bărbați și femei, deci egalitatea de gen. De deci să se spună într-un discurs de două minute, de 12 ori noi versus ei, sau la fel uh, față de o persoană de culoare. De 12 ori noi și ceilalți de culoare, într-un discurs de două minute. Nu vreau eu să trenez aici, pentru că e clar că ne presează timpul. Dar ideea aceasta de și deci, mentalitatea aceasta de noi versus ei trebuie să se schimbe. Ca în urmă cu câteva zeci de ani, când egalitatea de gen era un vis frumos. Societatea și uh, statele membre au creat inițiative de discriminare pozitivă care au oferit femeilor saltul necesar într-o societate dominată de bărbați. A sosit poate momentul ca de data aceasta să facem un brainstorming, să ne dăm seama cum putem noi să obținem o politică de Uh, discriminare pozitivă în favoarea persoanelor cu dizabilități. Discursul de astăzi n-ar trebui să fie privit ca fiind o critică la adresa instituțiilor europene sau la adresa guvernanței democratice din cadrul Uniunii Europene. Cu 17 milioane de persoane cu dizabilități în plan european, este de-a dreptul rușinos că noi, uh, mișcarea pentru dizabilități, nu reușim să alegem uh, Uh, să avem mai multe persoane cu dizabilități în posturi alese. Avem cifrele necesare, dar nu avem liderii necesari. Prieten, prietenul nostru din Irlanda a, și, a spus și el. Să nu uităm că și această țară a fost uh, eliberată de naziști de către o armată care a avut uh, și ea un uh, lider cu dizabilitate. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Din Germania acum, Joachim Seiling. Vielen Dank, mein Name ist Joachim Seuling. ich spreche für den Mă numesc Joachim Zoiling și vorbesc din numele Organizației Germane a Persoanelor cu Deficiențe de Auz. Problema mea și teama mea este ca persoanele cu deficiențe de auz să nu fie uitate pe drum. Cum facem, de exemplu, dacă ne uităm la subtitrarea pe care o avem aici astăzi? În primele ore n-au funcționat aproape deloc. Și când cineva dintre dumneavoastră a încercat să urmărească discuția prin folosirea subtitrării, cred că a fost complet pierdut. Nici nu există subtitrare internațională și de aceea mă miră că posibilitățile tehnice în era internetului nu permit decât uh, apariția unei versiuni engleze aceasta când vorbim despre includere și când mă uităm la pauza pe care am făcut-o, în care trebuia să discutăm unii cu alții, din punct de vedere acustic a fost o catastrofă. De ce vreau să vă menționez toate aceste lucruri? Pentru că 52 de milioane de oameni sunt, după propria lor experiență, pro, uh, persoane cu deficiențe de auz, dar de fapt sunt mai mulți. Uh, iar uh, problema aceasta poate să ducă la izolare socială și depresie, pentru că Persoane care trăiesc situații ca acestea se izolează de obicei, se retrag și de aceea există consecințe negative din uh, această problemă de auz și uh, pe sistemele de sănătate, pentru că aceasta creează probleme suplimentare, secundare, după cum ziceam, dacă nu se face nimic inovările moderne în domeniul medicinei oferă posibilitatea de a îmbunătăți, de exemplu, acustica unei săli. De aceea trebuie ca toți uh, factorii decizionali să garanteze și să faciliteze accesul la tehnologiile informației. Comisia Europeană și Consiliul ar trebui să preia aici uh, rolul de lider și să se asigure că accesul la o, uh, la un serviciu de îngrijire pentru persoanele cu deficiențe de auz să fie garantat pentru toate toate statele, pentru toți cetățenii. Iar statele membre trebuie să aibă strategii pentru prevenire și pentru identificarea precoce a problemelor și deficiențelor de auz, pentru ca să poată să tragă semnalul de alarmă în sistemul lor de sănătate și să poată să garanteze accesul tuturor la o vindecare sau la o îngrijiri pe măsură. Nu se poate să ne limităm doar la o anumită parte a corpului, pentru că în foarte multe țări, de exemplu, nu se poate face decât un singur implant dacă ai două urechi cu care nu poți auzi. Deci nu cred că servește la nimic să ai ai drepturi dacă nu există consecințe în momentul în care drepturile respective sunt încălcate. Mulțumesc! Thank you so much. And next speaker. Mulțumesc. Următorul vorbitor este din Estonia, Valmar Amer. Mulțumesc, stimați membrii în Parlamentul European, doamnelor și domnilor de peste tot din Europa. Aș dori să vă mulțumesc, în primul rând, dumneavoastră lituanienilor care mi-ați spus să vorbesc în estonă în loc de engleză, în limba mea maternă. Vă mulțumesc pentru acest lucru. Aș dori să vorbim despre reprezentarea slabă a organizațiilor de profil în Europa și în Estonia. Aceste organizații care se ocupă de probleme cu deficiențe nu sunt în stare să își apere interesele grupului pe care îl reprezintă. De exemplu, Uniunea pentru persoanele cu dizabilități, în ceea ce privește, de exemplu, taxele, ne permite să avem avocați buni, să luptăm pentru interese în interesele noastre în uh, justiție, în același timp Uniunea Contribuabililor organizează și uh, formări care sunt foarte scumpe. Însă dacă comparăm cu organizațiile estoniene pentru persoanele cu dizabilități care nu au fonduri pentru angajarea unor avocați care să fie gata să combată și să lupte pentru drepturile acestor persoane, vedem că acolo, de fapt, sistemul se bazează pe voluntariat, care voluntari, dincolo de uh, locurile lor de muncă, trebuie să facă și acest lucru. Nu există nici măcar un fond în momentul în care uh, câștigăm, de exemplu, și vrem să cerem costurile de avocatură. Nu există niciun fond din care să putem plăti aceste costuri. Nimeni nu ne ia până la urmă în serios, pentru că nu avem o pondere destul de mare. Iar opinia mea este că atâta timp cât organizațiile noastre nu vor fi în măsură să uh, angajeze avocați buni, până atunci nu ne va lua nimeni în serios. Eu aș dori să vă mulțumesc tuturor, aș dori să mulțumesc organizatorilor pentru această frumoasă, acest frumos jurnal. Îmi trebuia foarte mult și vă mulțumesc! Thank you so much and next speaker. Mulțumesc. Următorul vorbitor, Peter Van Hout. Hallo, goedenavond. Ik ben hier van EDBU, de Europese Doofblindenunie. Mulțumesc, sunt aici și reprezint uh, Uniunea Europeană a persoanelor cu deficiențe de auz. Îi reprezentăm și reprezentăm și persoane nevăzătoare. Adesea, nu se înțelege ce înseamnă deficiența noastră, pentru că surdomut înseamnă mult mai mult decât a fi cu deficiență de uh, vedere sau de auz. Și, de exemplu, adesea nu sunt soluții suficiente pentru noi. Nevoile noastre sunt unice. Trebuie ca nevoile noastre să fie recunoscute ca atare pentru că suntem persoane nevăzătoare și persoane cu deficiente de, deficiențe de auz, avem nevoie de măsuri speciale de comunicare. Iar Uniunea Europeană trebuie să creeze rețele în așa fel încât să ne includă și pe noi. Trebuie să existe mijloace pentru a putea angaja interpreți speciali, astfel încât la nivel european să putem participa și noi să ne putem face voce auzită și să se prevadă mijloace pentru participarea și pentru incluziunea persoanelor nevăzătoare și cu deficiențe de auz. În ceea ce privește asistența pentru viața de zi cu zi, aceasta este foarte importantă pentru un trai independent. Vă mulțumesc! Thank you so much. next speaker. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor de la Federația cu, pentru persoane cu dizabilități din Irlanda. Gerard Dewis. Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi voi vorbi despre tehnologie, dar uh, multe lucruri pe care o să le spun se aplică și la transport, la educație, la tehnologie în general. Tehnologia nu trebuie să fie complicată pentru ca să funcționeze. Eu am un ceas braille pe care pot să-l citesc prin atingere. Am uh, de asemenea și am un cartonaș cu taxi pe el și pot să chem un taxi așa. Am în orice caz foarte multe facilități, dar totuși există foarte multe lucruri conectate. Google să vorbim despre inteligența artificială, ne-am întâlnit de asemenea și despre, ca să vorbim despre realitățile virtuale. Avem uh, uh, încredere în tehnologii precum ochelarii Google și alte tehnologii bazate pe roboți, însă trebuie să ne asigurăm că toate aceste tehnologii moderne nu includ uh, Uh, subiectivismul acestei societăți până la urmă. Deci trebuie să nu uh, ne bazăm decât pe echitate, nu pe uh, subiectivism. Trebuie să fim în poziția să putem beneficia de noile tehnologii, precum conducerea unor mașini, materiale, imprimante 3D și așa mai departe. Formul economic, în raportul său, a spus că 65% din joburi vor fi făcute, vor fi din următoarea generație nu există încă acum și multe dintre ele se referă la tehnologii. Ele vor fi accesibile numai pentru persoane care știu să folosească aceste tehnologii, pentru copiii noștri care vor ști să folosească aceste tehnologii. Noi uh, încercăm să influențăm uh, industria, de exemplu, editurile, standardele, organizațiile uh, de profil, de exemplu organizația IT, sau ITIL care a fost implicată în um, tehnologii diferite, însă punctul principal pe care vreau să-l menționez este că Parlamentul, Consiliul și Comisia trebuie și ei să intre în joacă. Trebuie să uh, ne uh, garanteze un act de accesibilitate puternic, trebuie o revizuire foarte corectă a servici, directivei privind serviciile audiovizuale, trebuie o revizuire a N301 um, H3015 7-9, care e, trebuie să devină um, și accesibile pentru persoanele cu dizabilități și avem nevoie de mecanisme mai bune de finanțare. Desigur, e nevoie și de o implementare profundă a CRPD și de o includere a acesteia în strategia 2020-2030. Noi, persoanele cu dizabilități, vrem să ne cufundăm în societatea noastră, dar în același timp vrem să și contribuim la o îmbunătățire a ei, așa cum este starea în supă sau ceaiul cu zahăr. Uh, Mulțumesc foarte mult. Ultimul vorbitor din sesiunea noastră de astăzi este membru în Parlamentul European. E vorba de Christoph Heckman, care are cuvântul acum. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Szanowni państwo. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu putem permite ca persoanele cu dizabilități să nu poată să se bucure uh, de uh, drepturile pe care, de care discutăm acum. Dar când vorbim de drepturi, trebuie să vorbim și despre demnitate și independență. Dacă vorbim despre accesibilitate, despre includerea persoanelor cu dizabilități, se fac progrese, dar dumneavoastră, participanții uh, de la FD, de la Forumul European pentru Dizabilități, care pot mai bine să evalueze rezultatele speranța noastră este că în anumite domenii să putem vedea um, progrese, dar sunt conștient de faptul că sunt conștient că există multe încă de făcut. Persoanele cu dizabilități au uh, un acces și trebuie să aibă acces la servicii, la bunări, pentru ca să poată să ducă o viață demnă. Vreau să cer de aceea politicienilor care reprezintă instituțiile europene dacă pot să ne ajute să acționăm eficient. Sunt foarte bucuros, bucuros că am putut să facem primii pași în uh, punerea în aplicare a actului european de accesibilitate, dar trebuie să colaborăm pentru o implementare rapidă la toate nivelurile, nu numai aici, la Bruxelles, dar și uh, la nivel local. Trebuie să îmbunătățim nivelul de ocupare al persoanelor cu dizabilități, pentru că potențialul uh, nu este folosit la maxim pe piață. După părerea mea, situația se poate schimba și e nevoie de încurajare pentru uh, angajatori. E nevoie și de uh, un ajutor, de exemplu, la crearea unei companii, la um, aplicarea unor condiții de muncă integrate, la îmbunătățirea ocupării, ratei ocupării persoanelor cu dizabilități, ceea ce se poate numai datorită unei educații bune. Încă din anii fragezi trebuie inclusă o persoană cu dizabilități, trebuie să evităm segregarea. Totuși, datorită unui nivel înalt a unor persoane cu dizabilități, unui număr mare care, de persoane care trebuie să iasă din școală, care trebuie să intre în abandon școlar foarte repede, este clar că e nevoie și de instrumente pentru o învățare pe tot parcursul vieții. Vreau să mai spun un lucru ca să închei. N-am mai văzut de mult atâta entuziasm, atâtea zâmbete ca în această sală. Vă rog, veniți mai des la noi! wel. Mulțumesc. Doresc să mulțumesc tuturor pentru contribuția la această dezbatere. Știu că mai erau doritori, era și o listă de așteptare pentru intervenții, dar din păcate timpul s-a scurs. Deci, trebuie să respectăm timpul și oricum deja l-am depășit, Înainte de a încheia această parte, vreau să dau cuvântul domnului Varda Castaris. Thank you. And I will be also very quick. Mulțumesc și eu o să vorbesc foarte pe scurt. Înainte să trecem la rezoluție, vreau să vă spun că am întrebat-o pe doamna comisar înainte dacă dorește să comenteze ceea ce ați prezentat dumneavoastră în rezoluție. Putem să mai comentăm în două minute. Doamnă comisar, vă rog. Mulțumesc. Uh, meneer de voorzitter van... Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte al Forumului European pentru Dizabilități. Astăzi este, în opinia mea, o zi importantă, cu atâția oameni la oaltă a 20 aniversare a EDF, ceea ce este iarăși un uh, moment important care marchează faptul că dumneavoastră ați devenit o organizație extrem de reprezentativă. O organizație reprezentativă este o organizație care trebuie ascultată, ceea ce vom face. Vom continua acțiunea la comisie. Să știți că nu mă ocup de asta singură. Avem și Consiliul de Ministri mâine și, după cum v-am promis, o să fac un apel către ministri pentru ca, sper eu, tot mâine să ajungem la un acord în ceea ce privește um, dosarul de accesibilitate. Este pus mâine pe ordinea de zi. Colega mea Iurova va fi prezentă și uh, îi va încuraja pe miniștri să obțină progres cu uh, o propunere orizontală de directivă antidiscriminare care întârzie deja de 10 ani, deci a sosit momentul să avem progres și aici și vom vedea ce se întâmplă și cu rezoluția EDF. Am primit uh, textul în avans și pot să vă spun așa. După cum am aflat și astăzi, dumneavoastră vreți acțiune. Gata cu hârțogăria, vreți acțiune. Dar pentru a trece la fapte trebuie să avem un cadru și o strategie și acestea trebuie să fie dezvoltate pe mai departe. De aceea e important ca astăzi să uh, fi putut auzi mesajele dumneavoastră, să ne fi aplicat urechea la ceea ce aveți de zis și e și o rezoluție. Um, EDF. Sper să se bucure de sprijinul scontat. Noi o vom prelua și o vom folosi ca bază pentru elaborarea următoarei strategii. Vom uh, lucra în continuare și pe strategia în curs, dar trebuie să, implic, să utilizăm toate instrumentele pe care le avem acum, în așa fel încât strategia de acum să se lege fin de următoarea și uh, să ținem cont de toate ideile vehiculate. Am văzut că rezoluția este succintă, deci nu prea multă hârtie, două pagini și jumătate. Asta înseamnă că este exact uh, uh, la fix. Vom uh, lua fiecare punct în parte pentru a vedea cum să-l includem în strategia noastră. Nu facem asta în turnul nostru de și singuri. Evident, rămânem în legătură cu EDF și cu toate organizațiile pe care le-ați menționat astăzi și unde este posibil chiar în contact direct pe, cu dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Dragi colegi, cred că prin felul în care v-ați exprimat ați uh, adoptat deja nu numai ceea ce a spus doamna comisar, ci și rezoluția. O adoptăm, rezoluția? Do, do we, să începem campania pentru următoarea strategie pentru dizabilități a viitorului. Vă rog să o duceți la ministrii dumneavoastră. Cred că sesiunea aceasta este gata și trebuie să ne pregătim pentru următoarea. Acum trebuie să ne cerem scuze de la cei care n-au apucat să ia cuvântul. Dan wil ik deze sessie afsluiten en... Închid această sesiune și îi așteptăm pe cei care participă la următoarea. Mulțumesc uh, sincer tuturor membrilor panelului pentru cooperare și mulțumim, doamnă comisar european.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 Dear colleagues, ladies and gentlemen, please. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc pentru că o să ne începem cea de-a treia sesiune. And if you do so, then I dacă sunteți de acord, voi folosi ocazia pe care o am să vorbesc în limba mea, maternă, care este cehă. Stimați uh, deputați, stimați invitați, doamnelor și domnilor, este o mare onoare pentru mine să pot prezida cea de-a treia parte a evenimentului nostru excepțional de astăzi. Numele meu este Olga Senialova și sunt deputat în Parlamentul European din partea Republicii Cehe în cadrul Partidului Socialist și Democrat și sunt una din copreședinții intergrupului Parlamentului pentru drepturile, drepturile persoanelor cu dizabilități. Astăzi ne întâlnim în Parlamentul European și în ciuda faptului acesta, sau mai degrabă chiar de aceea, ar trebui să nu vorbim numai despre drepturile persoanelor cu dizabilități și ar trebui să ne gândim la situația dincolo de Uniunea Europeană. Să nu uităm de cele 800 de milioane de persoane cu dizabilități din țările uh, de, în curs de dezvoltare, unde rămân uh, de multe ori ignorate și excluse de la viața socială. În majoritatea țărilor, uh, aceste persoane rămân uh, cel mai în afara societății, n-au acces la educație, la um, îngrijire medicală și e aproape imposibil pentru ei să uh, iasă din sărăcia aceasta. Dizabilitățile rămân una din cauzele cele mai grave în, de excluziune și de aceea vrem să anticipăm obiectivele de dezvoltare ale mileniului din partea ONU care uh, necesită să uh, care doresc să eradice uh, sărăcia peste tot în lume. Ideea este să nu rămână nimeni pe din afară. Deși avem proiecte foarte importante pentru persoanele cu dizabilități, niciodată nu ajung la toată lumea și de aceea e foarte important ca persoanele cu dizabilități să fie incluse în programele de dezvoltare, dar și în toate câmpurile de activitate ale Parlamentului European, incluzând acțiunile externe. După cum am discutat deja azi aici, pentru a putea reflecta nevoile persoanelor cu dizabilități și pentru a le pune în aplicare, este necesar să implicăm persoanele cu dizabilități în deciziile noastre la toate nivelurile de acțiune, incluzând aici și planificarea și executarea sarcinilor. Eu sunt de aceea foarte bucuros că pot, bucuroasă că pot să fiu uh, Aici, președinta uh, acestei al treia runde, împreună cu Nadia Haddad, membru din uh, Comitetul Executiv al EDF. Pentru că avem o întârziere destul de mare, aș dori să atrag atenția că fiecare participant nu va mai avea mai mult de șase minute pentru contribuție. Pentru a lansa așadar discuția noastră, vom asculta mai întâi cuvântul domnului comisar Mimița, care va vorbi prin video cu noi. President Tajani, honorable... Stimate domnule președinte Tajani, stimați uh, deputați, uh, oas, stimați oaspeți, domnilor și domnilor, este o mare plăcere pentru mine să vorbesc în fața celui de-al patrulea Parlament al persoanelor cu dizabilități. Această ședință coincide cu cea de-a 20-a aniversare a Forumului European pentru Dizabilități. În ultimii 20 de ani, dumneavoastră ați fost la înălțimea motoului dumneavoastră, nimic despre noi fără noi. Prin activitatea dumneavoastră v-ați asigurat că persoanele cu dizabilități uh, sunt, sunt reprezentate puternic și pozitiv la nivel european și că ajută în fiecare zi pentru construirea unei societăți mai inclusive cu oportunități egale pentru toată lumea. Împreună cu dumneavoastră, Uniunea Europeană a fost de mult un avocat puternic al drepturilor persoanelor cu dizabilități în lume. După cum știți, am acționat pentru a cere o ambiție ridicată în agenda nouă globală 2030 pentru uh, dezvoltarea sustenabilă cu angajamentul să nu lăsăm pe nimeni pe drum. Pentru prima dată, acest nou cadru global conține referințe explicite la persoanele cu dizabilități. Aceasta a fost un mare succes pentru un miliard de oameni în lume care au o formă de dizabilitate, 80% din care trăiesc în țările în curs de dezvoltare. Uniunea Europeană este de asemenea și parte semnatară la Convenția Națiunilor Unite în drepturile persoanelor cu dizabilități ca organizație regională. Convenția include un angajament specific pentru a asigura că o cooperare internațională este inclusivă pentru persoanele cu dizabilități și, de asemenea, accesibilă pentru ele. În 2015, Națiunile Unite au luat la cunoștință procesul pozitiv pe care Uniunea Europeană l-a făcut în implementarea Convenției, mai ales atunci când au fost finanțate acțiunile noastre externe. În această vară, toate instituțiile Uniunii și cele 28 de state membre au adoptat un nou, un nou consens european pe dezvoltare. Noul consens se construiește pe cadrul nostru de politică existent pe dizabilități, drepturile omului și democrație și reafirmă angajamentul nostru pentru o abordare bazată pe drepturi în dezvoltare, recunoscând legăturile dintre sărăcie și dizabilitate. De asemenea, se referă explicit la persoanele cu dizabilități și se angajează să le transforme nevoile specifice într-o prioritate, asigurându-se de includerea lor totală în societate dar nu vrem doar să conducem prin exemple, prin exemple de retorică, ci și prin exemple de acțiuni. Uniunea Europeană este un donator esențial în susținerea drepturilor și incluziunea persoanelor cu dizabilități în lume. Din 2010 am finanțat peste 330 de proiecte specifice pe dizabilitate în peste 95 de țări în parteneriat cu societatea civilă. Acestea se referă la multe subiecte, de la promovarea participării societății civile în Africa, la îmbunătățirea accesului pentru reabilitarea fizică în Afganistan sau oferirea persoanelor surde tinere eh, cu uh, acces la informații pe uh, sănătatea reproductivă sau sexuală în Paraguay și Uruguay. Acestea sunt doar unele din exemplele noastre. De curând am lansat de asemenea și două acțiuni concrete suplimentare pentru a transforma uh, dizabilitatea ca în parte integrantă a dialogurilor politice și intervențiile în țările noastre partenere. Chiar ieri am lansat un uh, proiect uh, Creează punți, se numește Bridging the Gap, care durează patru ani pentru a susține persoanele cu dizabilități și pentru politici inclusive pentru ele. Doamnelor și domnilor, tema Zilei Internaționale de anul acesta este transformarea către o societate sustenabilă și bună pentru toți. Yetneber Shnigusi, un uh, avocat pentru drepturile omului din Etiopia, este exact modelul pentru această transformare. El este motivat să-i ajută pe ceilalți pe care uh, de, să se protejeze de discriminarea de care a suferit și ea ca o persoană de sex feminin uh, oarbă în societatea africană și ne amintește că leadershipul nu este legat de ochi și de vedere, de o, urechile noastre, de picioarele noastre, dar toată lumea are puterea să fie un lider unde este și că poate să-i ajută pe cei din jur să aibă o viață mai bună. Permiteți-mi deci să închei mulțumind tuturor uh, liderilor politici care sunt aici în sală astăzi pentru ca să fim siguri că nu lăsăm pe nimeni pe din afară. Mă bucur că vom putea continua să lucrăm împreună pe viitor pentru promovarea drepturilor și incluziunea persoanelor cu dizabilități în lume. Vă mulțumesc foarte mult! Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně, kolegové, nyní je mi velkou ctí. Mulțumesc, și domnilor. Mă bucur Mă bucur că domnul comisar Cristianides, Cristianides Ilianides, îmi cer scuze. Aveți cuvântul, domnule comisar. Mulțumesc foarte mult, domnilor și domnilor. Mă bucur uh, că mă aflu alături de dumneavoastră astăzi în cadrul acestui eveniment foarte important la Parlamentul European al persoanelor cu dizabilități. Vreau să mulțumesc organizatorilor pentru amabila lor invitație, pentru prilejul de a face schimb de păreri la acest forum important. Acum câteva zile am avut Ziua Europeană a Persoanelor cu Dizabilități. Dați-mi voie să dați-mi voie, domnul Valtacasani, să Uh, să urez uh, felicitări pentru aniversarea Forumului European uh, pentru Dizabilități. În lumea întreagă avem un miliard de persoane cu, cu dizabilități. Din păcate. Bineînțeles că în țările în curs de dezvoltare, persoanele cu dizabilități se confruntă cu mai multe provocări, cu mai multă discriminare, chiar și în situațiile care nu sunt de criză. Dar în timpul uh, crizelor și a strămutărilor, situația acestor persoane este înrăutățită de riscurile cu care se confruntă. Accesul la operațiune de salvare este îngreunat. Au nevoie de protecție suplimentară, iar accesul lor la serviciile de bază este limitat și nu este adaptat nevoilor lor. Cum ar fi, um, cum ar fi alimentele, apa și îngrijirile sanitare, dar și cele medicale și de sprijin. Adesea, persoanele cu dizabilități sunt excluse atât din planificarea umanitară, cât și din răspunsul umanitar. Dragi prieteni, Uniunea Europeană, statele noastre membre, sunt uh, donatorii cei mai mari la nivel umanitar. Jucăm un rol important în ceea ce privește conturarea mediului umanitar. Bugetul Comisiei a fost de 2,1 miliarde de euro, o sumă record pentru scopuri umanitare. Mandatul nostru este clar, mandatul meu este clar, portofoliul meu este clar. Trebuie să îi ajutăm pe cei mai vulnerabili. Persoanele cu dizabilități trebuie să reprezinte o prioritate principală. Aceasta este îndatorirea noastră morală ca europeni. Uniunea Europeană este un uh, luptător uh, curajos pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Noi suntem semnatare ai Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, unde sunt incluse obligații precise la articolul 11 în ceea ce privește situațiile de risc și în situații de urgență umanitară. Aceste obligații trebuie să se oglindească în politicile europene, în toate aspectele. În al doilea rând, am uh, sprijinit și capitolul uh, mondial al disabilităților în planul de acțiune ne manifestăm angajamentul iar Uniunea Europeană nu, nu înseamnă doar cuvinte, înseamnă și acțiuni concrete. În primul rând, am integrat pers- nevoile persoanelor cu dizabilități în uh, politicile noastre, în ceea ce privește protecția, strămutarea uh, forțată și în ceea ce privește sănătatea și locuințele. Anul acesta avem uh, orientări generale în ceea ce privește includerea persoanelor cu dizabilități în acțiuni umanitare pentru prima dată, ceea ce arată că suntem angajați să schimbăm sistemul, să schimbăm sistemul pe de întregul. În al doilea rând, oferim finanțare țintită pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în zone de conflict și de dezastre naturale. În ultimii ani, ultimii doi ani, au fost desfășurate 26 de proiecte cu finanțare europeană, 30 de milioane de euro în total, iar de la începutul mandatului meu am majorat finanțarea cu peste 40%. vă dau câteva exemple în ceea ce privește cum, modul cum s-au schimbat lucrurile de la începutul mandatului. În Turcia am îmbunătățit accesul la servicii de calitate oferite refugiaților cu dizabilități. În Sudanul de Sud am sprijinit uh, uh consolidarea capacităților, capacității actorilor umanitari pentru a accelera incluziunea persoanelor cu dizabilități în India, am finanțat accesul la servicii de reabilitare fizică pentru persoanele cu dizabilități. Iar în Grecia am finanțat adăposturi accesibile persoanelor cu dizabilități, dușuri uh, pentru persoane cu dizabilități și alimente speciale și întotdeauna încercăm să îmbunătățim lucrurile în colaborarea cu partenerii noștri de teren. Mai apoi, facem foarte mult pentru uh, incluziunea în uh, ceea ce privește protecția civilă. Protecția civilă face parte din portofoliul meu, iar noi integrăm dizabilitatea în uh, gestionarea dezastrelor și în pregătire. Avem proiecte de pregătire în care includem noțiunea de dizabilitate și ne gândim la persoanele cu dizabilități. Acum doi ani, Consiliul a adoptat concluziile privind gestionarea dezastrelor, catastrofelor. Și sunt incluse acolo nevoile specifice ale persoanelor cu dizabilități. Facem multe, bineînțeles, dar putem face și mai multe. Și trebuie să facem și mai mult împreună mai ales donatorii și partenerii, iar eu ca comisar sunt gata să iau măsuri suplimentare pentru a răspunde nevoilor persoanelor cu dizabilități de pe teren, de peste tot. Dragi prieteni, uneori se spune că mai întâi trebuie să avem, că trebuie să avem o societate accesibilă persoanelor cu dizabilități în Europa mai întâi, înainte de a o face în situațiile, în uh, zonele de criză. Eu cred că această abordare este foarte îngustă. Bineînțeles că mai avem multe provocări în Europa, în statele membre, în țările Uniunii Europene, dar acest lucru nu ar trebui să ne împiedice să luptăm pentru acțiune umanitară care să se bazeze mai mult pe incluziune. Fiindcă nu se exclud aceste două lucruri. Ambele, aceste două aspecte, se întăresc reciproc. Aceasta este convingerea mea. În, ultimele luni am discutat cu persoane cu dizabilități, cu organizații ale persoanelor cu dizabilități, cu partenerii noștri despre ce, cum putem face mai multe. Iar acest aceste discuții, aceste schimburi de părere sunt necesare pentru a înregistra progres. Acum câteva zile am avut uh, bucuria de a mă, mă întâlni cu președintele Valta Castanis și am uh, fost de acord că trebuie să colaborăm pentru a avea societăți mai bazate mai mult pe incluziune în, în lumea întreagă. Cum am spus, trebuie și vrem să facem mai mult. Și așa putem să facem mai mult. Pentru prima dată, fiind finanțarea va arăta că va, va, în acordurile de finanțare vom include și uh, prerogative privind uh, dispoziții privind persoanele cu dizabilități. În al doilea rând, vom elabora standarde pentru acțiunile umanitare ale Uniunii Europene, pentru ca nevoile grupurilor vulnerabile, femei și copii cu dizabilități, să fie avute în vedere cum trebuie. Iar în al treilea rând, trebuie să ne asigurăm că persoanele cu dizabilități pot să își exprime părerile și că se ține cont de părerile lor mereu, nu numai în momentul în care sunt beneficiare a acțiunilor umanitare, ci pentru că sunt uh, participanți activi în uh, conturarea acestor acțiuni umanitare. Acesta este angajamentul meu personal ca persoanele cu dizabilități să fie consultate în ceea ce privește inițiativele noastre de politici, prin intermediul organizațiilor care îi reprezintă. Noi ne uh, angajăm ca să nu se, să nu se ia nicio hotărâre în ceea ce privește persoanele cu dizabilități, fără participarea persoanelor cu dizabilități. Anul trecut am finanțat un, finanțat un proiect în Myanmar, proiect de consolidare a, uh, a rezistenței. Iar acolo, la acest proiect au participat și persoane cu dizabilități. Iar o persoană cu dizabilități care a participat a spus dacă avem o catastrofă naturală, toată lumea este afectată, deci toată lumea trebuie să se pregătească să gestioneze catastrofele. Deci, noi acum încercăm să vedem cum putem să integrăm cel mai bine nevoile persoanelor cu dizabilități în operațiunile noastre. Trebuie să avem un proces de colectare a datelor mai bun. Și nu în ultimul rând, ne vom pleca asupra consolidării capacităților cu un accent pus pe incluziunea persoanelor cu dizabilități. Iar uh, informațiile trebuie să fie partajate, fiindcă o mai bună informare înseamnă o mai bună apărare a drepturilor. Dragi prieteni, acum câteva zile Parlamentul European a votat un raport privind punerea în aplicare a strategiei europene pentru dizabilități. Acest raport cere Uniunii Europene să se asigure că persoanele cu dizabilități nu sunt lăsate în urmă în ceea ce privește asistența umanitară. Sunt întru totul de acord. Aceasta este datoria noastră și eu sunt gata să vă ascult pe dumneavoastră ce sugestii aveți despre modul cum ne putem îmbunătăți răspunsul, mai ales în ceea ce privește asistența umanitară. Din păcate, nu există soluții rapide care se pot aplica peste noapte. E nevoie de acțiunea noastră a tuturor, acțiune perseverentă, însă cu toții avem interesul de a ajuta pe cei mai vulnerabili în situațiile de crize, crize umanitare și cred că împotrivă, cred cu tărie, că împreună asistența noastră umanitară poate să fie mai bazată pe incluziune și să schimbăm într-adevăr viața de zi cu zi a persoanelor cu dizabilități. Cred că împreună putem să facem ceva care să schimbe lucrurile. Vă mulțumesc! Thank you. Commissioner. Mulțumim, domnule comisar, pentru o contribuție plină de informație uh, rostită cu dedicare. Mulțumesc! Iar în ceea ce mă privește, trec la cehă. Da cuvântul uh, domn, domnului Terry Cabras, vicepreședinte al grupului verzilor EFA, membru al uh, Comisiei uh, Parlamentare UE-Mexic și al Delegației pentru America Latină. Da, eu va trebui să plec imediat după intervenție, îmi cer scuze, am și o altă reuniune. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, dragi prieteni, este onoarea mea să mă adresez acestei audiențe în numele domnului Filip Lambert, copreședinte al grupului Verzilor EFA din Parlamentul European. Grupul nostru întotdeauna a apărat egalitatea de tratament pentru persoanele cu dizabilități și va face asta în continuare la toate nivelurile. Vrem accesibilitate, participare, egalitate, ocupare, educație și formare, sănătate, protecție socială și acțiune externă. Pe 30 noiembrie în acest an, Parlamentul European, noi adică, am dat o rezoluție cu privire la implementarea strategiei europene pentru dizabilități. Grupul nostru a votat pentru această rezoluție am apărat câteva aspecte, însă, care nu au fost incluse în rezoluție până la urmă. De exemplu, să ne referim la uh, inversarea politicii de austeritate și să ne asigurăm că garantăm accesul la servicii de sănătate sexuală și reproductivă fetelor și femeilor cu dizabilități și să oprim anumite practici de sterilizare. Permiteți-mi să spun câte ceva dincolo de măsurile concrete. Avem un numitor comun sau un element uh, comun. Toate ființele umane sunt egale în demnitate. Diferențele dintre noi nu afectează demnitatea fundamentală. Dacă cineva la naștere, din cauza unui accident sau din cauza altor circunstanțe, a ajuns să aibă o dizabilitate, acea persoană merită sprijin și ajutor din partea unei societăți mature. Are dreptul de a codecide care sunt măsurile cele mai bune de luat pentru a um, inversa situația sau redresa situația cât mai mult posibil. Suntem uh, de aceeași parte. Suntem ființe umane cu o viață care trebuie să se dezvolte, cu așteptări, nevoi, emoții, sentimente, temeri și speranțe. Sprijinul nostru pentru persoane cu dizabilități nu este o concesie măreață din partea oamenilor care nu au o dizabilitate. Nu, este recunoașterea dorinței comune la fericire. Destinul nostru pe pământ este comun. Și de aceea, participarea dumneavoastră, cooperarea dumneavoastră e mereu necesară în tot ceea ce încercăm să facem. Dumneavoastră cunoașteți mult mai bine domeniul acesta decât noi. Deci, aveți uh, garanția că puteți conta pe solidaritatea noastră permanentă, așa cum la rândul nostru cerem solidaritate din partea tuturor celor care cred că merită să Uh, punem, uh, să facem eforturi de a trăi într-o lume mai bună, în care valorile umane și demnitatea tuturor sunt respectate. Mulțumesc foarte mult pentru atenție și pentru înțelegere uh, în cazul în care nu suntem atât de proactivi precum ar trebui să fim. Joseph. Mulțumesc foarte mult! Doamnelor și domnilor, obiectivele de dezvoltare durabilă și uh, monitorizarea, implementarea acestora este urmărită de organizația reprezentată de doamna Alison Coleman. Ea se ocupă de lupta împotriva corupției în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare. Vă dau cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult că ați uh, invitat SDG Watch Europe pentru a ne prezenta opinia. Vreau să urez la mulți ani lui EDF, e cea de-a 20-a aniversare și este o mare realizare. Sunt Alison Coleman și lucrez pentru Transparency International pe chestiuni de corupție și măsuri anticorupție în dezvoltare, iar în timpul liber sunt în steering group la STG Watch și astăzi îi reprezint pe ei. Să facem un pas în urmă să ne dăm seama ce înseamnă obiectivele pentru dezvoltare durabilă. Un proces destul de complicat. Sunt un angajament politic unic. Se cere acțiune din partea tuturor statelor pentru promovarea prosperității, protejând în același timp planeta. E vorba de obiective economice, sociale, um, de mediu, uh, sănătate, protecție socială, um, educație, schimbări climatice, protecție de mediu, justiție, instituții puternice și muncă. Aceste 17 obiective în total sunt, arată că doar dacă muncim împreună pe toate aceste subiecte, putem să obținem schimbare cu adevărat. Este o abordare amplă și obiectivele nu sunt unice doar din această cauză. Incluziunea este un element fundamental, cu non-discriminare și egalitate. Nu vrem să lăsăm pe nimeni în urmă E o viziune în ceea ce vește o societate justă, echitabilă, tolerantă, deschisă și uh, inclusivistă. Să se țină cont de nevoile grupurilor celor mai vulnerabile. Obiectivele sunt uh, speciale pentru că pentru prima dată fiecare stat din lume, dezvoltat sau în curs de dezvoltare, bogat sau sărac, acum are răspunderea de a merge înspre dezvoltarea durabilă. Adică și Uniunea Europeană, în cadrul frontierelor sale, trebuie să implementeze toate aceste 17 obiective cu 169 de uh, targeturi, iar grupurile cele mai vulnerabile trebuie să nu fie uitate. Nu va fi ușor. Va fi nevoie de leadership, va fi nevoie de multă, multă muncă și asta înseamnă că trebuie să găsim noi căi de a funcționa, de a gândi, și cu siguranță înseamnă că trebuie să găsim noi metode de a coopera unii cu alții. STG Watch asta încearcă să facă. Organizația aceasta a fost fondată în vara lui 2015, deci de-abia ce avem 2 uh, ani și suntem o rețea de organizații care lucrează pe multe subiecte variate, însă împreună vrem să implementăm obiectivele acestea în Uniunea Europeană. Rolul nostru principal este să aducem la oaltă societatea civilă de la dezvoltare, mediu, schimbare climatică, femei, copii, vârstnici, migranți, persoane cu dizabilități, uh, chestiuni de comerț echitabil, anticorupție, adăpost. Diferite grupuri care să lucreze împreună. Avem acum peste 100 de membri și unii dintre aceștia lucrează la nivel UE, alții la nivel național în Uniunea Europeană. Luăm legătura cu decidenții politici, încercăm să mobilizăm și pe cetățeni și împreună monitorizăm implementarea obiectivelor. Ca să ajung uh, la cheia intervenției mele, a vorbit deja comisarul pentru ajutor umanitar. Eu voi spune doar ce face Uniunea Europeană în interiorul frontierelor sale, la nivelul statelor membre. Anul trecut, Comisia a produs un prim raport în ceea ce privește acțiunea UE cu privire la dezvoltarea durabilă, a promis un angajament pentru uh, atingerea obiectivelor cu măsuri concrete. S-a uitat însă doar la politicile existente, nu și unde sunt uh, lacunele. Trebuie să vedem însă ce lipsește, să vedem ce nu facem, ca să putem crea un plan concret de acțiune. E clar că Uniunea Europeană are nevoie de o strategie atot cuprinzătoare. Trebuie să obțină asta incluzându-i activ pe cei cu dizabilități și toate celelalte grupuri cu risc de marginalizare. E nevoie de un plan clar de implementare cu obiective și cu calendar. Pentru că fără acestea, cum va putea Uniunea Europeană să spere măcar să obțină un progres în următorii 12 ani? Lipsa aceasta de ambiție dintr-un prim raport reflectă faptul că dezvoltarea durabilă nu a devenit cu adevărat o prioritate politică în leadershipul curent. Ne uităm la ultima intervenție pe starea Uniunii din septembrie și cuvântul durabil sau dezvoltare nici măcar n-au fost menționate nici măcar o dată. Acest discurs arată foarte clar care sunt prioritățile politice ale Comisiei și este um, o reflectare și a faptului că există lucruri care nu fac parte din priorități. Comisia a prezentat cinci scenarii pentru viitorul Europei. Cum ar trebui să arate viitorul Europei? În acest document, dezvoltarea durabilă de-abia că a apărut. S-a referit doar la cum Uniunea Europeană a fost lider în adoptarea obiectivelor, Dar nu s-a referit și la cum poate să fie un lider în implementarea obiectivelor. E o oportunitate ratată. Obiectivele oferă o viziune pozitivă pentru Europa. Un viitor pentru Europa bazat pe valori, bazat pe cei mișcă cu adevărat pe cetățenii europeni, incluzând grupurile cele mai dezavantajate, este o viziune care poate oferi un viitor durabil. Dar în loc um, în locul comisiei a trebuit să scriem uh, noi un scenariu al viitorului, cel de la STG Watch, un al șaselea scenariu pentru viitor, cu un plan potrivit, cu targeturi potrivite de măsurarea uh, progresului, vom reuși să mergem mai departe, dar avem nevoie de mult mai mult de atâta. A fost publicat un prim raport de progres pentru atingerea obiectivelor cu un set de 100 de indicatori. Salutăm acest raport, dar sunt câteva elemente unde e loc de mai bine. De exemplu, cum au fost uh, aleși cei 100 de indicatori? Pe repede înainte, fără prea puțină consultare juridică cu societatea civilă și alte părți interesate. Raportul nu arată progresul în mod adecvat sau eșecul de implementare a obiectivelor. Nu ține uh, în vedere uh, toate aspectele implementării obiectivelor și nu spune ce ne lipsește, ce mai este de făcut. Raportul nu arată uh, cât de departe și cât de repede trebuie să ne mișcăm dacă vrem cu adevărat ca în 12 ani să avem obiectivele gata implementate. Raportul nu are date critice pentru uh, a implementat principiul de a nu lăsa pe nimeni pe din afară. Nu măsoară bine inegalitățile din Uniunea Europeană și cum pot fi ele reduse. Obiectivul este de a face ceva în beneficiul tuturor oamenilor. Sunt uh, date care trebuie monitorizate ca atare. Pentru asta este nevoie de date dezagregate ca să vedem care sunt rezultatele și cum putem să facem tracking pe progres. Într-un prim raport, Eurostat însă n-a inclus niște date critice. Vă dau un exemplu. E vorba de faptul că n-au fost date despre persoanele cu dizabilități la obiectivul 4. E vorba de calitatea educației n-au fost date nici în ceea ce privește persoanele cu dizabilități la obiectivul 8. Muncă decentă pentru toți. La anul, UE va revizui setul de indicatori. STG Watch cere ca această revizuire să se bazeze pe o procedură potrivită și inclusivistă. Vrem să avem nu doar indicatori cantitativi, ci și o evaluare calitativă. Uniunea Europeană să-și alinieze indicatorii setului global și să meargă dincolo de asta chiar dacă vrea să fie lider. Uniunea Europeană trebuie să obțină noi date dezagregate, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități. Și toate aceste lucruri să se întâmple cu implicarea societății civile. Acestea fiind spuse, ajung la finele intervenției mele și știu că a fost o intervenție mai degrabă negativă, termin însă pe o notă pozitivă. La o adică e aniversarea EDF și trebuie să ne dorim ceva pentru viitor. Comisia Europeană a creat o platformă pentru mai multe părți interesate pentru dezvoltarea durabilă. Este un grup format din societatea civilă, experți, afaceri, uniuni sindicale și așa mai departe, pentru a implementa împreună obiectivele. Ieri a fost prima reuniune și am primit semnale de încurajare, am speranțe. Această platformă este o șansă ca Uniunea Europeană să se consulte cu și să lucreze îndeaproape cu uh, cei din societatea civilă și cu experții. Platforma va crea grupuri mai mici care vor analiza în profunzime problemele. Problemele urmează a fi definite, dar cu siguranță va exista un grup mai mic cu privire la viitorul CFM, bugetul european, plus monitorizarea și evaluarea cerem Uniunii Europene să includă mai multe părți interesate în aceste grupuri mai mici. Părți interesate care să vină cu expertiză și cunoaștere, cum ar fi Forumul European pentru Dizabilități. A sosit momentul ca UE să dea dovadă de leadership adevărat la implementarea obiectivelor uh, împreună, unii cu alții, pentru că doar conlucrând vom reuși să obținem un viitor mai bun pentru noi toți. Mulțumesc! Na závěr úvodního panelu mi dovolte. Mulțumesc. Ca să încheiem uh, panelul, urez bun venit președintelui EDF, doamna Ana Pelaes, care este președintă și la Comisia pentru Femei de la EDF și se axează pe chestiunea de egalități între bărbați și femei. Vă dau cuvântul. Muchísimas gracias. I will speak in um, my native language, Spanish, if you don't mind. Querido presidente del Bună ziua, domnule președinte al Forumului European pentru Dizabilități, dragi colegi de la Prezidiul European uh, și uh, uh, dragi colege și dragi colegi. Vreau să împărtășesc, să vă vorbesc despre trei subiecte. În primul rând, Agenda 2030 și obiectivele de dezvoltare uh, durabilă sunt foarte importante pentru noi, persoanele cu dizabilități. Aceasta este viziunea noastră despre viitor pentru dezvoltarea omenirii, cu un slogan foarte important. Nu rămâne nimeni în urmă. Și am reușit, datorită mișcării noastre, dragi prieteni, dragi prietene, ca dizabilitățile să fie incluse. Să fie incluse în agenda de dezvoltare, într-o parte considerabilă, la obiectivul 4, de pildă, când se vorbește despre educație și egalitate, la obiectivul 8, când se vorbește despre muncă decentă și creștere economică, și la obiectivul 10, când se vorbește despre reducerea inegalităților, și la 11, când se vorbește despre orașe și comunități durabile, dar și când se vorbește la obiectivul 17 despre Alianța pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. Acest obiectiv 17 ne dă șansa de a considera, de um, a, consider, a avea în vedere dizabilitățile și în alte obiective foarte importante, cum ar fi obiectivul 1 reducerea sărăciei. Obiectivul 2, eradicarea foametei. 3, sănătatea și bunăstarea. Și apoi 5, egalitatea între sexe. Iată cât de important este. Cât de important este acest lucru să se țină cont de noi, de mișcarea noastră. Iar agenda 2030 și obiectivele de dezvoltare durabilă sunt un prilej extraordinar de a include în activitatea noastră să se, apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități ca uh, parte a acțiunii noastre politice. Anul viitor, în uh, iulie la New York, 15 țări europene uh, vor introduce vor uh, da un raport privind uh, uh evoluțiile la nivel național dintre aceste țări, Al- Albania, Andorra, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, România, Slovacia, Spania și, uh, Elve- și um, Suedia și este foarte important să aibă, să ne aibă în vedere și să ne menționeze aceste guverne. Și vreau să vă spun că este foarte important faptul că avem o ocazie extraordinară, dragi, uh, dragi surori și frați, să combinăm această uh, agendă privind obiectivele durabile cu uh, CRPD, fiindcă aceste mecanisme uh, de apărare a dezvoltării umane a persoanelor cu dizabilități au lucruri în comun și trebuie să fie incluse în uh, legislație, în politici. La nivel bugetar, uh, în țările noastre, pentru ca nimeni să nu rămână în urmă. CRPD se concentrează asupra drepturilor persoanelor cu dizabilități. La fel ca și uh, Agenda 2030 și obiective de dezvoltare durabilă iar organizațiile persoanelor cu dizabilități trebuie, deci, să ia o poziție foarte importantă și să joace un rol activ pentru a face o legătură clară între aceste instrumente. Trebuie să ne asigurăm că la nivel național se ține cont într-adevăr de uh, aceste lucruri, de obiectivele de dezvoltare durabilă în ceea ce și aplicarea convenției, fiindcă există niște uh, obiective uh, care se suprapun pur și simplu. Obiective de dezvoltare durabile, CRPD, și noi trebuie să profităm de toate acestea. S-ar putea ca cineva să uh, spună că uh, există obiective uh, cum ar fi uh, viața submarină, care nu are legătură cu dizabilitățile, toate că nu se știe, sau ecosistemele, de pildă, acest obiectiv cu privire la uh, ecosistemele uh, de teren. Dar aceste obiective, chiar dacă nu au legătură cu noi, nu contează, fiindcă avem 18, 15 uh, obiective, pardon, care au legătură cu persoanele cu dizabilități. Obiectivele de dezvoltare durabilă și CRPD trebuie să fie folosite împreună și trebuie să facem uh, Uh, legătură între ele în activitatea noastră. Apoi, ce rol au organizațiile persoanelor cu dizabilități? Ce rol avem noi în tot acest angajament? În primul rând, trebuie să cunoaștem aceste obiective și să folosim Agenda 2030 în activitatea organizațiilor noastre și trebuie, într-adevăr, să avem o un rol proactiv în ceea ce privește aceste instrumente de dezvoltare umană. Și, în egală măsură, trebuie să ne asigurăm. Și asta putem face noi. Trebuie să ne asigurăm că guvernele noastre, în momentul în care se ocupă de dezvoltare, au agendele lor de dezvoltare care au legătură cu Agenda 2030, vor ține cont de dizabilități, fiindcă nu va face nimeni în locul nostru. Dacă noi nu putem să ne influențăm guvernele, Guvernele noastre de unele singure nu se vor gândi că a, această agendă are o legătură atât de strânsă cu noi. Trebuie să profităm, deci, de pe urma faptului că a, guvernele, sectoarele private și multe organizații și asociații, asociații a, societății civile care sunt donatori, dau fonduri pentru dezvoltare, a, pentru obiectivele de dezvoltare pentru Agenda 2030, iar aici dizabilitatea trebuie să fie prezentă, cum a spus și domnul comisar, trebuie să fie prezentă datorită muncii noastre, datorită faptului că mesajul nostru poate să ajungă acolo, în acele medii, fiindcă foarte multe asociații sunt donatoare și ele. Iar noi, ca donatori, trebuie să fim incluși în acest proces. Adesea se consideră că Agenda 2030 are legătură cu cooperarea cu țări terțe, dar această agenție are legătură cu noi cu ce se întâmplă în țările noastre, cu ce se întâmplă în uh, țara vecină, țara frate sau în Uniunea Europeană și în afara Uniunii Europene. Dragi prieteni, deci prieteni ai dizabilităților și reprezentanții ai asociațiilor persoanelor cu dizabilități, trebuie să folosim agenda de dezvoltare 2030 pentru a uh, duce această cooperare, acest ajutor reciproc între țări mai departe pentru a atinge acest obiectiv fundamental, această provocare fundamentală a agendei 2030. A nu lăsa pe nimeni în urmă și pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă trebuie să punem cu toții umărul, cu toții, bărbați și femei, uh, persoane care încă nu uh, fac parte din munca noastră, cu persoane din mișcarea Uh, noastre care nu participă, care sunt poate spitalizați, instituționalizați, care au uh, o dizabilitate invizibilă sau care poate din cauza gravității uh, dizabilității nu pot să ajungă aici sau nu, și nu au norocul pe care l-am avut noi, dragi prieteni ai persoanelor cu dizabilități. Haideți să nu lăsăm pe nimeni în urmă și vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru, asupra situației femeilor și fetelor cu dizabilități. Uniunea Europeană, țările europene au foarte multe măsuri pentru a sprijini egalitatea între sexe, dar uită de noi, de noi femeile cu dizabilități, de fetele cu dizabilități. Una din șase femei este afectată de dizabilități, iar noi vrem să facem parte din agenda de dezvoltare durabilă și de egalitate între sexe. Deci vă rog să nu ne lăsați în urmă. Mulțumesc! Yeah. Many thanks, Anna. Mulțumim foarte mult, Ana, că ne-a adus uh, aminte că avem două instrumente puternice. Obiectivele de dezvoltare durabilă și agenda clară pentru 2030, plus uh, Convenția ONU pentru persoanele cu dizabilități. Suntem în mare întârziere, o să dau direct uh, cuvântul vorbitorilor. Mulțumesc că ați uh, fost atât de curajoși și ați rămas până la această oră. Haideți să respectăm timpul. Deci în loc de două minute reducem la un minut și jumătate, altminteri uh, nu vom mai avea interpretare. Dau acum cuvântul lui Michael Colmar de la Asociația Europeană pentru Dislexici. Vă rog. Miss Michael Kalman. Sunt Michael Kalmar, președintele Asociației UE pentru dislexie și vorbesc în numele cetățenilor afectați de o disabilitate invizibilă, dislexia, cea mai răspândită în rândul persoanelor cu dizabilități, care face ca cititul, scrisul um, să, și toate abilitățile legate de comunicare să fie îngreunate un grup de persoane cu dislexie înseamnă 10 până la 15% din populație în general. Abilități de citire și scriere uh, sunt foarte importante pentru integrarea socială, din punct de vedere individual, cultural, social și economic, și, și pentru a avea succes în viață. Persoanele cu dislexie navighează prin uh, viață, confruntându-se cu o lume neprietenoasă cu dislexicii. Se întâmplă în școală, la pregătirea profesională și la locul de muncă. Există segregare socială, uh, aceasta este o amenințare constantă, știind bine care sunt consecințele în viața acestor persoane. Milioane de copii, adolescenți și adulți cu dislexie din Europa au dreptul de a-și maximiza oportunitățile personale și de aceea noi cerem instituțiilor europene să lucreze cu EDA pentru uh, o identificare timpurie a dislexiei în Europa și pentru sprijin pe tot parcursul vieții în vederea obținerii de oportunități egale. Vă mulțumesc! Now give the floor. Mulțumim, dau acum cuvântul domnului Martin Gek de la uh, Consiliul Național din Slovenia, dacă încă mai e în sală. Vă rog. Okay. Yeah, I will give the floor then to the next speaker, Mr. Luc Selderlo. Bun, atunci dau cuvântul următorului vorbitor. Uh, Mulțumesc. Uh, din partea organizației mele, trei mesaje. Fără dezvoltare sustenabilă, fără o implementare a Convenției ONU. Cred că mesajul acesta s-a auzit deja aici. Nici o implementare a Convenției fără să ținem cont de obiectivele de dezvoltare ale mileniului și sustenabile. Cerem o coordonare politică, vrem un buget clar care să ne permită să aducem aceste două politici importante împreună. Dar să nu uităm că există o legătură între EDF și schimbările climatice. Datorită activității depuse de EDF, lumea și Europa au devenit o lume mai caldă, mai umană, mai socială, o societate mai bună. Și felicitări de aceea pentru activitatea pe care a depus-o EDF-ul în ultimii 20 de ani. Felicitări pentru uh, că s-au implicat și în schimbările climatice. Al doilea mesaj, haideți să punem uh, portofelul acolo unde este și gura, pentru că înăuntru și în afara Uniunii Europa ar trebui să aibă aceleași standarde ridicate despre felul în care banii europeni trebuie să fie cheltuiți. Pentru fondurile structurale avem într-adevăr condiționalități exante ca să ne asigure că banii nu intră în instituționalizări sau modele de servicii depășite. Vrem aceleași servicii și aceleași principii în uh, toate proiectele UE, inclusiv cele de ajutor pentru dezvoltare. Apoi, investiția în oameni. La 10 ani după criză, cerem Uniunii Europene să lansăm o infrastructură, o strategie pentru infrastructura necesară pentru a avea sisteme de sprijin individualizate, personalizate înăuntru și în afara Uniunii. Dezvoltate în coproducție, aceste sisteme ar trebui să fie dezvoltate cu toți uh, actorii implicați la masă și cu um, toate persoanele care au ceva de zis în acest uh, domeniu care să poată să se implice și ele. Apoi să ne asigurăm că, în ceea ce privește schimbările climatice, putem să dezvoltăm comunități mai, uh, mai, mai care se îngrijesc mai bine, comunități care participă mai bine. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Helga Stevens are cuvântul acum. Thank you. I would like to say... Mulțumesc. Eu aș dori să spun că cele 175 de țări care au ratificat uh, convenția, avem foarte mulți membri uh, care au ratificat nu numai Uniunea Europeană ca uh, bloc. Avem nevoie de o alianță a dizabilităților la nivel european, avem un forum european și avem și o coaliție internațională pentru tarea uh, acest, drepturilor persoanelor cu handicap cu, și cu dizabilități. Însă nu avem decât cooperări, dar nu sunt dezvoltate. Trebuie să ne gândim și la EDF la instaurarea unei astfel de alianțe. E foarte important ca uh, uh, subiectele precum dizabilitățile să fie parte orizontală a discuțiilor Știți că Uniunea Europeană este cel mai mare donator de, a, în lume, însă care este perspectiva de dizabilitate în tot? Unde este dimensiunea dizabilității în acest ajutor pe care îl acordăm? Deci cred că este timpul să susținem persoanele cu dizabilități în acest uh, domeniu al cooperării și dezvoltării. Parlamentul European are foarte multe parteneriate cu parlamente din alte națiuni. Eu cred că e foarte important să încercăm să includem uh, perspectiva dizabilității în cooperarea pe care o avem cu alte guverne. Eu merg, de exemplu, în delegații în Asia Centrală, Kazakhstan, Kirghistan, Tajikistan și încă o altă țară și în toate aceste călătorii ce încerc să fac este să vorbesc despre drepturile persoanelor cu dizabilități și ca muncitori și ca lucrători. Cred că um, este foarte important să arătăm că noi susținem aceste eforturi. Este foarte important să, să și înțeleagă despre ce e vorba în convenție, pentru că e foarte greu de înțeles și vreau să rog colegii, de exemplu, și când mergem în delegații, să vorbim despre acest subiect. Mulțumesc! Thank you, Helga. I'll give now the floor to, uh... Mulțumesc, Helga. Dau cuvântul acum lui Sotic Sirux de la Confederația Ciprului pentru organizațiile de persoane cu dizabilități. Dear Mr. Pre- Stimate doamnă președinte, stimați oaspeți, dragi colegi, în primul rând, permiteți-mi, vă rog, să îmi exprim mulțumirile sincere pentru că ne-ați dat ocazia prin invitația de a veni aici, de a participa la o discuție reală despre persoanele cu dizabilități și de a ne exprima de asemenea și noi, organizația din Cipru, pe subiecte atât de importante. Astăzi am dori să subliniem care sunt provocările principale, cruciale pentru persoanele cu dizabilități în țările noastre în implementarea clasificării internaționale a uh, dizabilităților și uh, problemelor uh, de sănătate. Avem un instrument de evaluare pentru implementarea celor mai multe politici de dizabilitate uh, posibile. Noi considerăm că trebuie să ne bazăm întotdeauna pe drepturile omului atunci când uh, elaborăm drepturi pentru persoanele cu dizabilități. Dizabilitățile și evaluarea acestora trebuie să beneficieze de sprijinul financiar, dreptul la uh, standarde bune de viață, de exemplu, este un drept fundamental și trebuie să ne ghideze. Ca rezultat, drepturile persoanelor cu dizabilități trebuie să nu ducă la uh, excluderea unor persoane de la sistemul de susținere socială și uh, discrepanțele din cauza dizabilităților sunt din ce în ce mai mari. Din păcate, mai multe persoane cu ajutorul tehnologiei și cu ajutorul familiilor lor sunt de multe ori în poziție să poată să participe la uh, viața socială, dar de multe ori se ajunge și la o reducere a fondurilor, a asistenței și imediat se face simțit acest lucru. Din păcate, e vorba de exemple reale. Și nu putem să mai tolerăm așa ceva. Iată de ce ar trebui să luăm măsuri pentru ca la nivelul Uniunii Europene să luăm aceste măsuri, să revizuim prevederile bazate pe acest paradox. Trebuie să nu încalcăm principiile de bază. Mulțumesc. Next speaker, please. Otherwise, you won't be able. So we'll give the floor now to uh, Herbert Pichler from the Austrian Disability Council. Acum, din numele Consiliului, în numele Consiliului Austriac al uh, Dizabilităților, vă rog să respectați timpul. Eu sunt la 171 așezat. În primul rând o să vorbesc foarte puțin, să știți. Voi vorbi despre obiectivul 4, educația. Educația e din ce în ce mai importantă, mai ales având în vedere intențiile guvernului uh, federal de a reveni la școlile speciale. Și eu am fost la o școală specială și pot să vă spun că e extrem de dificil în ea. E foarte greu să ajungi până la bacalaureat și să ajungi chiar în liceu, E foarte greu să studiezi dacă mergi la o asemenea școală și majoritatea colegilor mei au ajuns în tot felul de locuri în care nu fac nimic, de fapt sunt doar ocupați toată ziua și primesc bani de buzunar. Iar Austria, prin această decizie, face un pas înapoi. E de aceea foarte important că, pentru ca să nu stricăm piața muncii, să, nu, să plecăm, mai de, să ne depărtăm de acest uh, model. Vreau să mai mulțumesc și organizatorilor. Vreau să-i felicit pentru că au reușit să organizeze o conferință cu oameni atât de extraordinari. Însă, eu cred că conferința ar fi trebuit să dureze două zile, pentru că mi se pare foarte păcat că pe teme atât de importante, totuși, să trebuiască să ne grăbim așa și eu ă, totuși am vorbit un minut și 20 de secunde și vreau să, mă închei, să închei intervenția aici. Să trăiască Europa. Thanks a lot. Now da? I will give the floor to Susana. Acum are cuvântul Susana Salvasi de la Autism Europa. Hai, ehm, Köszönöm, elnök asszony. Ehm, jó estét. Mulțumesc. Doamnă președinte, bună seara, domnilor și domnilor. Acum 14 ani am devenit un militant pentru că nu am putut să găsesc o școală pentru copilul meu care avea autism și avea șapte ani. Și mi-am dat seama că e incredibil ca în secolul 21 în Europa să se întâmple așa ceva, așa că am început să citesc legislația singură și am început să-l susțin eu Acum sunt președintele unei organizații internaționale europene la nivel european și uh, eu mă lupt ca militant pentru dreptul acestor persoane și știu că nu sunt singură. Unul din 100 trăiesc cu autism. Aceasta înseamnă 7 milioane de persoane în Europa. Câteodată am senzația că persoanele cu autism sunt și mai dezavantajate decât alte persoane cu alte dizabilități. Aș dori să vă pun o întrebare. Câte delegații naționale au inclus o persoană cu autism printre membrii lor? Eu cred că nu foarte multe persoane, nu foarte multe delegații. Și am văzut de asemenea și că nu numai copilul meu trăiește cu autism, ci și alți copii cu autism sunt marginalizați nu pot participa la educație și nici la viața socială. O cercetare recentă a arătat că peste 50% din copii cu autism sunt excluși de la educație, dar am putea vorbi la fel și despre adulți, pentru că un studiu similar a arătat că peste 66% din acești adulți nu pot participa pe piața muncii. Voi încheia spunând că e foarte bine, foarte pozitiv să avem documente internaționale, UNCPRD-ul, obiectivele de dezvoltare ale mil uh, sustenabile, dar lipsește totuși implementarea și monitorizarea acestor măsuri. Mulțumesc! Următorul vorbitor, domnul Caima Jupina de la Federația Internațională a um, Persoanelor surde tinere. Hard of hearing people have Persoanele cu deficiențe de auz sunt invizibile și sunt uitate de multe ori. Pentru persoanele tinere care sunt surde, a, problema accesului la tehnologie este cea mai mare problemă, pentru că aceasta e poarta spre educație și spre ocupare. Putem vedea aici, astăzi, la, după calitatea proastă a textării aici uh, sub ecran, că este necesar să se mai întâmple ceva în domeniu. Foarte multe persoane tinere sunt șomere, nu poți să uh, ai un loc de muncă fără să auzi bine și nu poți uh, avea un loc de muncă fără ajutor, uh, un sprijin la, pentru auditiv și aceasta costă bani. Se poate să primești un ajutor, uh, un, uh, un sistem auditiv de ajutor de sprijin care să nu funcționeze. Auzi, auzi ce spun oamenii, primești un job de, foarte prost calificat în ciuda unor educa- unei educații câteodată foarte bune. De ce avem nevoie de toate succesele Uniunii Europene în toate domeniile, în știință, în tehnologie? Pentru ce avem nevoie? Avem nevoie și de drepturi de a alege acele instrumente care funcționează pentru noi. Avem nevoie de un sistem de rambursări uh, corect. Putem să ne uităm și la factorii sociali, nu numai la cei medicali în viața tinerilor. Cerem de aceea Comisiei să investească în uh, standarde în ceea ce privește sistemele de sprijin auditiv, să dezvolte sisteme de rambursare corecte, să dea exemple de proiecte Erasmus, iar Consiliul Europei să organizeze sesiuni de studiu organizate de către cu și pentru persoane tinere cu dizabilități. Și în final, cerem Uniunii Europene să fie un lider în urmărirea standardelor pentru calitatea textului stenografiat sau pentru accesibilitate. Mulțumesc! Now I will give the floor to... Mulțumesc! acum cuvântul lui Chris Robert la Alzheimer's Europe dacă mai este în sală. Diagnosed with... My name is Chris Roberts. Sunt Chris Roberts, am fost uh, diagnosticat cu demență Alzheimer acum 5 ani și reprezint uh, grupul lucrătorilor de persoane care suferă de demență creat în 2012. Demența este o dizabilitate, este acoperite de legislația de dizabilitate la nivel intern, e vorba de uh, legea de egalitate, iar la nivel internațional este Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, CRPD. Aceste legi vorbesc despre adaptările necesare pentru a se asigura că persoanele cu demență și alte dizibilități sunt incluse și nu excluse. Trebuie să ne asigurăm că serviciile publice existente ajută să reducă anxietatea pe care o simt persoanele ce suferă de demență zilnic și să nu uităm persoanele, eh, familiile persoanelor afectate. Un, un sfert din persoanele din spitale și din eh, închisori eh, suferă de demență. Ce facem pentru a-i ajuta? Chiar dacă demența este recunoscută ca dizabilitate, bunele practici nu sunt prezente peste tot formarea și conștientizarea care există și care încearcă să îmbunătățească situația nu este suficientă. Persoanele care suferă de demență se confruntă cu foarte multe provocări în ceea ce privește um, folosirea drepturilor lor și se confruntă cu prejudecăți și cu stigmat. Uh, nu se înțelege această dizabilitate și uh, se face discriminare prin multe motive, sex și uh, vârstă. Iar uh, mai mult, serviciile sunt inexistente și abuzurile sunt la ordinea zilei. Iar legislația care trebuia să ne sprijine drepturile nu a fost suficientă, var, variabilă, iar în unele țări europene chiar călcată în picioare sau nici măcar nu a fost luată în considerare. Persoanele care suferă de demență nu, suf- nu primesc o protecția pe care ar trebui să le dea această, aceste legi. Iar demența uneori este invizibilă. Deci uh, percepția uh, este mai importantă decât nevoile persoanei. Nevoile persoanei diferă foarte mult în funcție de stadiul demenței, de mediu, de țara unde locuiesc, de vârsta lor și de sprijinul pe care l-au sau pe care nu l-au. Iar modelul social al dizabilităților care ar trebui să se aplice și demenței este călcat în picioare de mediul medical. Acest lucru trebuie să se schimbe. Și vreau să vă mulțumesc tuturor celor care uh, ați rămas să ne ascultați și nu le-ați lăsat pe noi în urmă. Să nu se facă nimic pentru noi, fără noi toți. Mulțumesc. Mulțumesc. Dau cuvântul lui A.B. Akram, un minut. Mulțumesc foarte mult Vreau să vă vorbesc în numele tuturor femeilor cu dizabilități. Vreau să vă spun că este foarte important dacă vrem să punem în aplicare agenda aceasta care nu vrea să lase pe nimeni din urmă. Trebuie să se includă neapărat femeile cu dizabilități ca lideri, ca experți. Noi nu vrem uh, să nu mai să nu fim lăsate în urmă, trebuie să se recunoască capacitățile și uh, înțelegerea acestor femei în ceea ce propriile lor drepturi și propriile lor corpuri. Avem uh, foarte multe uh, femei cu dizabilități care mor tinere pentru că sunt o povară prea mare asupra comunităților. Și în comisia CRPD nu este reprezentată decât o singură femeie cu dizabilități. Cum putem să umplem această lacună? Este important ca politicile să dea dovadă de coerență și la nivel instituțional, fiindcă numai așa poate să fie vârf de lance Parlamentul European și poate să creeze schimbare în toate părțile implicate, mai ales la nivelul implicării statelor membre și la nivelul mecanismelor regionale de includere. Vă mulțumesc! Mulțumesc really sorry to be so But now... Îmi pare rău că ne-am grăbit așa. Acum dau cuvântul președintelui pentru remarcele de uh, final și îmi cer scuze pentru întârziere. Dragi colegi, stimați delegați, dragi prieteni, înainte de a, spune, de a spune câteva cuvinte de încheiere, de încheierea acestui eveniment de succes, vreau să vreau să dau cuvântul lui Carl Norton, care cu echip, alături de echipa sa au, muncat, au muncit din greu pentru a face posibil acest element, casting, cred că se cuvine să iei cuvântul. Thank you very much for giving... Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. Vreau să vă spun că îmi dau seama că uh, multă lume care dorea să ia cuvântul nu a putut să o facă și vreau să vă spun că dacă erați pe lista vorbitorilor și n-ați avut uh, ocazia să luați cuvântul, trimiteți-ne discursul pe care vom publica trimiteți-ne direct. Vă mulțumesc și sunt uluită de câte eforturi ați făcut pentru a ajunge aici, de uh, parlamentari care au sprijinit delegații, de toți membrii noștri care s-au mobilizat pentru a fi prezenți aici. Vă mulțumesc pentru discurs, pentru activitatea noastră și încă o dată vă spun că vă mulțumesc din suflet. stimați delegați, iată am avut un eveniment încurunat cu succes. Faptul că 800 de reprezentanți ai organizațiilor persoanelor cu dizabilități din Europa și din afara Europei au venit aici să participe la acest eveniment ne arată că mișcarea persoanelor cu dizabilități în Europa este mai puternică ca niciodată. În egală măsură, trebuie spus că traversăm o perioadă mai grea decât niciodată. Și trebuie să găsim un echilibru pentru noi, dragi colegi, acest echilibru îl reprezintă faptul că trebuie să muncim neobosiți pentru a îmbunătăți organizațiile noastre, pentru a le face mai bazate pe incluziune, pentru a le înmulți numărul de membri, pentru a crea un spațiu pentru cei mai dezavantajați din mișcarea noastră, din diversitatea noastră, pentru a le permite să participe, pentru a face lucrurile să funcționeze. Nu este suficient să spunem că organizăm, că reprezentăm, pardon, 8 milioane de europeni. Trebuie să facem, să trecem de la vorbe la fapte. Acțiunile vor fi suficiente. Asta înseamnă că trebuie să funcționeze acest număr. Și pentru a face așa ceva, trebuie să facem ce am hotărât. Am hotărât, în primul rând, să avem un manifest pentru alegerile europene. După ce l-am aprobat, am ajuns la un acord să începem campania. Iar campania ar trebui să aibă ca rezultat ca în 2019 să avem mai multe persoane cu dizabilități la vot, mai multe persoane cu drepturi de vot în statele membre, mai multe persoane cu dizabilități și mai multe persoane cu dizabilități în Parlamentul European. Iar această campanie trebuie să fie derulate de noi toți, atât la nivel european, cât și la nivel național. Am fost de acord să desfășurăm și o a doua campanie. Strategia de stabilitate europeană 2020-2030. Am adoptat o rezoluție. Acum avem nevoie de sprijin în uh, capitale și la Bruxelles. Acolo trebuie să se desfășoare activitatea noastră în capitale și la Bruxelles, mână în mână. Și recent am hotărât ca Uniunea Europeană, că Uniunea Europeană trebuie să fie lider global mondial în ceea ce privește promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Să promoveze dezvoltarea bazată pe incluziune, aplicarea obiectivelor uh, de dezvoltare durabilă, cu orientările CRPD și așa mai departe. Deci, toate aspectele asupra cărora am ajuns la un acord trebuie incluse în agenda, agendele noastre. Chiar dacă venim, chiar dacă provenim de la organ, dintr-o organizație mică, dintr-un mic sătuc. Trebuie să fie incluse toate aceste aspecte în agenda noastră. Dacă pe drumul nostru spre viitor descoperim că Formul European pentru Persoanele cu Dizabilități nu face, nu-și face datoria, trage semnalul de alarmă. Fiindcă suntem gata să vă ascultăm, dar trebuie să trageți semnalul de alarmă. Iar asta înseamnă că același lucru este valabil și pentru noi și noi o să tragem semnalul de alarmă pentru dumneavoastră. Nu vreau să vă răpesc mai mult timp. Vreau să mulțumesc în primul rând președintelui Taiani pentru angajamentul său, pentru sprijinul său, pentru implicarea sa din prima zi de mandat pentru acest eveniment și nu numai pentru acest eveniment. Vreau să mulțumesc uh, membrilor grup, intergrupului pentru dizabilități, pentru activitatea lor extraordinară de până acum și activitatea viitoare care va fi cu siguranță la fel de bună. Vreau să mulțumesc membrilor Parlamentului European care v a sprijinit pe dumneavoastră și v a ajutat să veniți aici. Vreau să mulțumesc și serviciilor Parlamentului European. Vreau să le mulțumesc tuturor, tuturor celor care au muncit cu foarte multă eficiență, au lucrat cu echipa noastră, Carstin, pentru a organiza acest eveniment. Recent mi-a spus un coleg că avem probabil nevoie de două zile pentru acest eveniment. Am putea să ne gândim la asta, la această posibilitate pe viitor. Cred că deputații își mai pot permite încă o zi. Astfel lucrurile ar fi și mai eficiente și ne-ar permite să ne desfășurăm activitatea în uh, ședințe, în, la nivelul comisiilor și să discutăm mai multe subiecte, fiindcă sunt multe subiecte de discutat. Metoda este clară. Mesajul este clar. O să ne întoarcem. Așa spuneți-le grupurilor politice că acest eveniment are loc o dată pe mandat. Deci, următorul eveniment va avea loc undeva între 2019 și 2024. Vreau să mulțumesc interpreților, tuturor interpreților. Mulți interpreți care ne-au înlesnit comunicarea. Și interpreții vă mulțumesc. Și, bineînțeles, vreau să vă mulțumesc tuturor individual, tuturor în parte, pentru prezență și transmiteți mai departe acest mesaj. Nimic pentru noi fără noi înseamnă că așa trebuie să se organizeze dialogurile, Așa trebuie să se organizeze procesele democratice. Și fiți buni cu cei care, îi, care respectă acest lucru și aspri cu cei care nu respectă acest principiu. Căci la urma urmelor, când cineva spune că suntem uh, entuziaști și tot timpul cu zâmbetul pe buze, aș fi vrut să răspund că suntem și foarte hotărâți deci, întoarceți-vă acasă, hotărâți să vă cereți drepturile. Vă mulțumesc tuturor! Thank you for taking over and closing the meeting. Didn't give me the paper. Give me please that I can say the flight.